Dear colleagues, back to your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. I'm going to chair in French, so if you have to put your... Voi prezida această audiere în franceză. Dacă aveți nevoie de căști, puteți să le luați acum. Je voudrais d'abord euh, saluer Aș dori să îi urez bun venit doamnei comisar desemnat Chiriachides pentru această audiere, care este prima audiere a Comisiei Envi. Vom avea ocazia să avem în fața noastră doi comisari desemnați și un vicepreședinte executiv al Comisiei. Această comisie este cea mai mare comisie din Parlamentul European din, și din această legislatură, iar doamna comisar este conștientă de importanța pe care cu toții o acordăm subiectele care țin de competența acestei comisii. În scrisoarea de emisiune care v-a fost transmisă de către doamna von der Leyen, președinte ales al comisiei, aveți, bineînțeles, problemele de sănătate, planul uh, Europa împotriva cancerului, dar și uh, securitatea alimentară, lupta împotriva poluării și strategia de la fermă la farfurie, toate subiectele acestea care ne vor preocupa în audierea de astăzi. Dacă îmi permiteți, doamnă comisar desemnat, să fac o remarcă Înainte să vă dau cuvântul dumneavoastră și înainte să, desigur, explic procedura acestei comisii, vreau să vă spun că majoritatea membrilor din Comisia ENVI cu care sunt în contact de câteva zile de când am primit și răspunsurile scrise la întrebări pe care ni le-ați transmis, împărtășesc un sentiment comun și anume că, în ceea ce privește partea de sănătate a răspunsurilor dumneavoastră, Există precizii din partea dumneavoastră în afirmațiile pe care le faceți, angajamente concrete, care, bineînțeles, fac referire și la parcursul dumneavoastră personal. Însă, semnele de întrebare pe care le avem se referă la răspunsurile pe care ni le-ați dat la întrebările pe partea securității alimentare și o să revenim asupra acestui subiect. Răspunsurile dumneavoastră ni s-au părut puțin vagi pe, acest, uh, pe această parte. Și pot să vă spun că tocmai am încheiat o audiere cu comisarul desemnat pentru agricultură, care a fost considerat uh, ca fiind destul de vag în răspunsurile lui, că de la dumneavoastră așteptăm răspunsuri precise la întrebările precise care vor fi puse în cadrul acestei audieri de către membrii comisiei lor care participă la această audiere. În ceea ce privește organizarea dezbaterii, vreau să vă atrag atenția că coordonatorii au ajustat oarecum organizarea propusă. Fiecare dintre dumneavoastră veți avea un minut și 15 secunde maxim pentru ca să vă puneți întrebările. Doamna comisar desemnat va avea două minute pentru ca să răspundă la prima întrebare, iar apoi 45 de secunde maxim vom acorda pentru întrebarea de uh, follow-up, întrebarea suplimentară insist asupra faptului că ni s-a spus că acele întrebări de uh, follow-up, cum le numim noi, sau întrebări suplimentare, să fie cu adevărat o întrebare de completare la prima întrebare pe care ați spus-o, adică nu ocazia de a relansa un alt subiect pentru că doamna comisar de semnat nu are decât un singur minut pentru a răspunde și dumneavoastră aveți 45 de secunde uh, pentru ca să puneți întrebarea, deci e destul de dificil să intrăm într-un subiect nou în acest context. Contez pe dumneavoastră să ne respectați spiritul organizării acestei audieri din punctul de vedere pe care tocmai l-am menționat. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei comisar desemnat Chiriachides pentru 15 minute pentru a-și ține discursul introductiv. Thank you. Dear Chair, Mulțumesc, stimate domnule președinte, onorați deputați, membrii comisiilor Envi și Agri, domnilor și domnilor. Este cu adevărat o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, în fața reprezentanților democratic aleși ai uh, popoarelor Europei, pentru a vă cere aprobarea și numirea ca și comisar uh, pentru sănătate. Permiteți-mi să încep cu câteva cuvinte în limba mea maternă, limba greacă. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα σαν este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, în calitate de comisar desemnat. Știm cu toții că problemele legate de sănătate sunt uh, esențiale pentru viețile de zi cu zi ale cetățenilor europeni. Aceasta va fi busola mea uh, pe perioada mandatului meu de comisar, dacă voi primi aprobarea Parlamentului European. Ehm, dragi prieteni și colegi, cetățenii europeni așteaptă liniștea care vine cu accesul eh, la sănătate, alimente sigure și protecție împotriva epidemiilor și bolilor. Cetățenii Europei au nevoie de acestea. Avem cele mai înalte standarde din lume în ceea ce privește sănătatea plantelor și animalelor și cele mai accesibile și de calitate sisteme de sănătate pentru a întâlni aceste așteptări, pentru a elimina inegalitățile. Comisia von der Leyen dorește să conducă o Uniune Europeană care cu adevărat se luptă pentru mai mult. Pentru generația noastră, Europa a fost un proiect construit pentru a aduce pace, unitate și prosperitate. Pentru copiii noștri, noștri, Europa trebuie să fie mult mai mult decât atât. Ei ne spun sus și tare ca o dorință puternică de a trăi pe, într-un continent uh, verde, pe o planetă verde și durabilă. Vor să trăiască vieți sănătoase. Eu uh, mi-am petrecut viața servind cauze publice. Am fost alesă de trei ori în Parlamentul Național și am avut onoarea de a fi aleasă președinte a, a adunării parlamentare a Consiliului Europei. 27 de ani de experiență cu copii și adolescenți în calitate de psiholog clinic în spitale publice, uh, activând în domeniul sănătății uh, și ajutându-i pe aceia dintre noi care adesea sunt uitați. Știu din experiență proprie cât de important este un sistem de sănătate care să funcționeze bine. Știu că sănătatea colectivă a societăților noastre depinde de sănătatea fiecărui cetățean în parte însă nu este suficient. Totul depinde și de sănătatea generală a planetei noastre. Sunt aici, în fața dumneavoastră, gata să îmi angajez toată energia, toate cunoștințele și toate abilitățile pentru a servi acestor cauze europene în calitate de comisar pentru sănătate pentru următorii 5 ani. Dragi prieteni, Sănătatea este un domeniu în care Uniunea Europeană ar trebui să se lupte pentru a obține mai mult. Nu putem uh, să ne complacem um, cu rezultatele actuale. Vedem că se schimbă clima, tehnologia și demografia. Și aceste schimbări ne schimbă societățile și modurile de viață. Europa trebuie să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și către o nouă lume digitală. Acestea sunt provocări care influențează toate, atât calitatea vieții noastre, cât și coeziunea socială, competitivitatea și creșterea economică. Le putem face față cu succes doar având o abordare bazată pe o sănătate, o sănătate unică și sănătate în toate politicile noastre. Acordul verde reprezintă o ocazie bună pentru a uh, aborda holistic aceste provocări. Alimentele uh, durabile, nutritive și accesibile sunt uh, incluse sub umbrela unei politici unice care are ca obiectiv și neutralitatea climatică și poluarea zero. Bunăstarea animală și sănătatea plantelor vor fi o parte semnificativă a priorităților mele dacă voi, uh, voi lucra în siguranța alimentelor. Și um, voi conduce cu mult interes strategia noastră de la fermă în varfurie. Incluziunea socială vor fi în centrul activităților noastre. Aceste provocări le recunosc, însă nu mă tem să le abordez, știind că vă voi avea ca partener cheie în acest proces. Eu însă am fost parlamentar și recunosc um, rolul crucial jucat de aceste comisii și aștept cu interes să lucrez strâns cu dumneavoastră în anii următori. Am, v-am cunoscut pe mulți de dumneavoastră în ultimele două săptămâni și este clar că avem uh, valori comune în multe domenii. Să protejăm cetățenii față de riscuri precum uh, perturbatorii endocrine, reducerea dependenței de pesticide, promovarea sănătății și bunăstării animalelor reprezintă chestiuni în care vreau să ne unim forțele. În același timp, voi lucra îndeaproape cu guvernele naționale, știind foarte bine că implementarea uh, și punerea în aplicare a regulilor europene în acest domeniu uh, reprezintă un domeniu care poate fi îmbunătățit. Este extrem de important să evităm daunele care se aduc încă încrederii consumatorilor și sănătății publice atunci când nu se respectă regulile. Construirea încrederii este un imperativ dacă ne dorim succesul aici. Transparența și onestitatea trebuie să fie uh, luminile noastre călăuzitoare. Trebuie să oprim fraudele cu alimente pentru că subminează piața unică și încrederea cetățenilor noștri vreau să ne asigurăm că avem mijloacele adecvate pentru ca cetățenii noștri să rămână sănătoși. Și de aceea este vital să avem un flux permanent, continuu de medicamente accesibile. Sistemul uh, de medicamente european le-a dat cetățenilor uh, medicamente de calitate și accesibile zeci de ani de zile. Eu mă voi concentra pe implementarea unui cadru legislativ modernizat și mai robust pentru dispozitivele medicale. Acest lucru este necesar pentru a îmbunătăți siguranța pacienților și pentru a consolida rolul Uniunii Europene ca lider global în acest domeniu tehnologiile digitale și inteligența artificială trebuie uh, să fie folosite cât se poate de bine în acest efort, pentru că ei pot, ele pot aduce beneficii concrete pacienților și profesioniștilor din domeniul sănătății. Vreau să maximizăm acest potențial și cred că crearea unui spațiu al datelor de sănătate european reprezintă un pas important în direcția cea bună. În legătură cu toate aceste subiecte, Europa are un rol special de jucat pe, pe scena mondială. O Uniune Europeană care se luptă pentru mai mult nu își permite să se concentreze pe interior. Trebuie să avem acțiuni globale și multilaterale care să ne traverseze granițele. Rezistența la antibiotice reprezintă o amenințare atât pentru Europa cât și pentru restul lumii. Uh, Timpul trece repede și trebuie să acționăm rapid. Europa trebuie să fie în prima linie acestui efort și eu uh, voi promova un acord internațional privind utilizarea și accesul la antimicrobiene. Din acest motiv voi face o prioritate implementarea planului de acțiune European One Health împotriva rezistenței la antibiotice. Doamnelor și domnilor, mă voi opri în, la sfârșit uh, asupra cancerului, o prioritate emblematică pentru următoarea comisie, uh, la care țin foarte mult. Planul Europa împotriva cancerului. 40% dintre noi se vor, se vor confrunta cu cancerul pe perioada vieții noastre. Nu sunt multe familii care nu au fost afectate într-un fel sau altul de această boală. În sine, acesta reprezintă un motiv suficient pentru ca cancerul să devină una dintre prioritățile uh, principale în domeniul sănătății. Combaterea cancerului va necesita eforturi din partea tuturor și o adevărată abordare orizontală, uh, care să fie centrată pe sănătate în toate politicile. Tot ce, um, totul, începând cu alimentele pe care le uh, consumăm la stilul nostru de viață, medicamentele și tehnologiile pe, la care avem acces sunt foarte relevante pentru combaterea cancerului. Fiecare reprezintă o za dintr-un lanț care are un singur obiectiv, reducerea impactului cancerului în Europa. Eu văd planul Europa împotriva cancerului um, ca uh, având de-a face cu toate acțiunile din scrisoarea mea de misiune. De la fermă în farfurie, acordul verde, rezistența la antibiotice, inovare, uh, și uh, accesibilitatea medicamentelor. Trebuie să se refere la prevenire, diagnosticare, tratament, cercetare, um, supraviețuire și îngrijiri paliative. Trebuie să fie implicate sectoarele și industriile uh, care nu fac parte din domeniul uh, sănătății, inclusiv educația și mediul înconjurător. Eu am lucrat cu Parlamentul European în în privința cancerului în trecut, în calitate de președinte al Europadona. Sunt, um, am lucrat întotdeauna într-un parteneriat cu comunitatea medicală, industria, guvernele și parlamentele. De fapt, am fost um, implicată în aprobarea primei rezoluții privind cancerul la sân în Parlament, în 2003. Pentru a schimba lucrurile în viața pacienților cu cancer a fost unul dintre principiile mele călăuzitoare și din experiență personală pot să vă spun că vă asigur că acesta va, va reprezenta în continuare un principiu călăuzitor pentru mine în misiunea actuală dacă voi fi confirmată pe poziția de comisar. domnilor și domnilor, funcția de comisar um, va permite um, să profit de oportunitatea de a susține principii în care am crezut și pentru care m-am luptat întreaga mea viață. Voi lucra cu Parlamentul European, cu statele membre, cu uh, părțile interesate și cu uh, colegii mei comisari pentru a îmbunătăți sănătatea și pentru a asigura un viitor durabil pentru Europa. Trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi un leac, lucrând cu energie, ambiție și angajament pentru a crea parteneriate bazate pe onestitate, încredere, transparență și uh, răspundere. Mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat la Strasburg ce sper să realizez în următorul meu mandat uh, al Comisiei. La acest lucru mă gândesc din prima zi în care a început această călătorie a mea. În peste cinci ani vreau să putem privi înapoi și să spunem am reușit uh, să oferim un plan de combatere a cancerului ambițios și am redus suferința cauzată de cancer. Am uh, oferit cetățenilor alimente mai sănătoase. Am îmbunătățit accesul pacienților la sănătatea publică. Am reușit să întindem o mână cetățenilor în viețile lor de zi cu zi. Ne-am asigurat că Europa funcționează pentru toți cetățenii săi în domeniul sănătății ne-am asumat provocările și am fost la înălțime. De aceea mă aflu în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă cere susținerea pentru a atinge aceste obiective împreună. Haideți să ne unim forțele pentru a inspira, pentru a ne îndeplini promi- promisiunile pentru viitoare, viitoarele generații. Forța stă în Uniune. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. În termen... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește organizarea acestei audieri, aș dori să vă informez că vom avea șapte întrebări din partea celor șapte grupuri politice din acest Parlament, întrebări care vor fi puse fie de către coordonator, fie de către reprezentanții acestora, după care vom avea 18 întrebări în altă rundă, și care vor folosi regula DONT în repartizarea lor. Aș vrea să subliniez aici faptul că vom avea întrebări și din partea Comisiei AGRI, care este comisia asociată la această audiere. Vom începe cu prima din cele șapte întrebări care vin din partea grupurilor politice și din partea PPE. O să-i dau cuvântul lui Dolores Monserrat, un minut și 15 secunde. Ias, președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă spun că m-am simțit complet identificată cu ce ați spus despre lupta împotriva cancerului și toți cei de aici știm și am trăit îndeaproape cancerul Cancerul care este o boală uh, de neclintit și care poate deveni prima cauză de moarte în Europa. Așa cum ați spus, peste 40% din europeni se vor confrunta într-un moment al vieții cu această boală. 1,4 milioane de europeni care vor pierde viața anul acesta din cauza cancerului. Pacienții cu cancer în Europa Centrală și de Est au 30% uh, uh, mai puține șanse de a se vindeca decât în Europa Occidentală, ceea ce este inacceptabil. Însă, în ciuda acestor probleme, avem totuși speranță, pentru că în Europa profesioniștii, cercetătorii sunt excelenți, rata mortalității a scăzut cu 10% și între 30 și 50% dintre tipurile de cancer pot fi evitate dacă avem niște obiceiuri mai sănătoase, dacă facem investiții în prevenire și în detecția precoce. În felul acesta, practic, rata de supraviețuire s-ar putea dubla. Doamnă candidat, la grupul popular suntem lider al planului european al luptei împotriva cancerului și vreau să vă întreb dacă în acest plan veți introduce măsuri pentru a garanta egalitatea de șanse în ceea ce privește accesibilitatea la tratamente. Mulțumesc foarte mult, doamnă Monserrat, pentru această întrebare. Așa cum v-am spus, este o temă care uh, mie foarte uh, aproape mie, la nivel personal. Planul european împotriva cancerului trebuie să acopere toate elementele pe care le-ați menționat și dacă acest uh, plan uh, este eficient, nu poate lăsa pe nimeni în urmă, pentru că nu putem vorbi de inegalități atunci când avem un plan împotriva cancerului. Va trebui să ne centrăm pe toate aspectele necesare, de la prevenire până la îngrijirile paliative, pentru că este de-a dreptul inacceptabil ca în ziua de astăzi, când știm că aproape 30% din toate tipurile de cancer pot fi prevenite, să nu facem suficiente investiții pentru a schimba stilul de viață, uh, care știm că ar putea aduce mai puțină suferință. Vreau să vorbesc aici și despre diagnostic, pentru că în multe țări sunt programe de screening, însă pentru că aceste programe să fie eficiente, ele trebuie să fie acreditate și să urmeze în drumarul european. Știu că Parlamentul European, și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta, în anul 2019 a promovat o rezoluție pentru cancerul uh, la femei și pentru HPV aceasta este o parte absolut esențială în planul de luptă împotriva cancerului la nivel european. Și aceasta va merge împreună cu alte aspecte pe care va trebui să le analizăm. Și am menționat mai devreme în discursul meu introductiv rezistența la antimicrobiene. Foarte mulți uh, pacienți cu cancer uh, uh, au de pierdut din cauza acestei rezistențe. Deci trebuie să analizăm lucrurile la nivel global în toate politicile și nu în mod izolat. Este un lucru pe care doresc să-l fac și am să fac multe eforturi în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Întrebare suplimentară? Da, mulțumesc, doamna comisar desemnat. Așa cum spuneați foarte bine, toți pacienții europeni ar trebui să aibă aceleași șanse, nimeni să nu rămână în urmă, nu putem avea cetățeni de prima sau a doua categorie. În ultimii ani, în statele membre au apărut tot felul de inițiative pentru a pune capăt inegalității în ceea ce privește accesul la tratamente, acordul de la Valeta și altele. Trebuie să mergem însă mai departe și de aceea v-aș propune ca împreună să avem o inițiativă la nivel european pentru a garanta accesibilitatea egală și pentru a garanta bune practici pentru a lupta în mod eficace împotriva cancerului și a bolilor în general. Cancerul prezintă multe uh, fațete și trebuie să le avem pe toate în vedere pe de o parte e vorba de umanizarea îngrijirilor oferite pacienților, uh, pentru ca ea să fie umană, nu doar partea medicală, ci și ajutorul social și susținerea socială oferită, de asemenea sănătatea mentală a societății atunci când vorbim de stres, singurătate și așa mai departe. Dacă facem investiții în prevenire, înseamnă să avem o Europa mai sănătoasă și dacă investim în cercetare, vom avea o mai mare protecție împotriva cancerului. De aceea e important să sporim uh, investițiile în lupta împotriva cancerului cancerului. Mulțumesc! Chiar înaintea răspunsului vreau să respectați uh, conceptul de întrebare suplimentară cu doar 45 de secunde la dispoziție. Planul de luptă împotriva cancerului la nivel european ar trebui să includă totul. Ați vorbit de inegalitatea accesului la tratament și vreau să vă spun uh, că există și un lucru pozitiv care a venit chiar de, la Parlament, o directivă transfrontalieră care a arătat că atunci când cooperăm putem schimba cu adevărat viața pacienților și aș vrea să mă refer aici la rețeaua europeană de referință care a oferit acces pentru bolile rare, pentru uh, bolile pediatrice și tipuri rare de cancer și a permis un schimb de cunoștințe și de asemenea o mobilitate a pacienților. Deci eu cred în cooperare. Cred că putem face foarte multe. Nu am o soluție pe care să vă dau acum rapid uh, în ceea ce privește lacunele din medicină. Am propuneri pe care doresc să le pun în practică dacă voi trece de această audiere, însă voi respecta tot ce s-a propus în acest plan de luptă împotriva cancerului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru grupul S și D, doamna Guteland. candidat Kiriakides, expunere... Mulțumesc, stimată doamnă comisar desemnat Chiriachides. Expunerea la doze chiar foarte mici de perturbatori endocrini este asociată uh, Uh, cu afecțiuni serioase, precum cancerul, diabetul, infertilitatea și alte uh, deformități. Copiii mici sunt foarte sensibili la acestea. Dincolo de suferința umană, aceste chestiuni duc la costuri mari. Peste 160 de miliarde de euro reprezintă costul acestor probleme. Nu este posibil uh, ca oamenii să evite aceste substanțe în viața de zi cu zi. Sunt peste tot, în apă, în jucării, în cosmetice, în ambalajele alimentelor. Nu se poate trăi fără să fim expuși la aceste chimicale. Aș vrea să vă întreb dacă veți propune imediat criterii orizontale pentru identificarea acestor perturbatori în toate sectoarele. Puteți promite astăzi că veți reacționa concret pentru a uh, aborda această problemă serioasă, în loc să vă ascundeți în spatele uh, strategiei foarte slabe a Comisiei din 2018 sau veți face alte promisiuni vagi legate de uh, verificări vagi ale adecvării. Vă mulțumesc. Să știți că eu sunt o persoană care privește către viitor. Vă voi spune ce voi face de acum încolo. Vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat această întrebare, pentru că perturbatorii endocrini se regăsesc în scrisoarea mea de misiune, care în sine arată că acest domeniu va fi o prioritate. Aveți perfectă dreptate, trebuie să facem mai multe, pentru că, da, afectează sănătatea umană și nu există niciun dubiu asupra acestui lucru. Cunosc rezoluția din 2019 a Parlamentului European și de asemenea știu că Parlamentul European dorește să aibă legislație nouă în acest domeniu până în 2020. Trebuie să sporim eforturile pentru a defini criterii orizontale. Cred că aceasta trebuie să fie una dintre prioritățile noastre. Am făcut progrese în ultimii 20 de ani. Nu vreau să spun că nu s-au făcut progrese deloc, însă trebuie să facem mult mai mult pentru că știm că ne aflăm aici pentru un singur motiv. Cel puțin eu, ca și comisar desemnat pentru sănătate, mă aflu aici pentru un singur motiv pentru a-mi asuma angajamentul de a proteja cetățenii și mediul. Aș dori să adaug ceva la întrebarea dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Avem nevoie de mai multă știință pentru a vedea și efectul de cocktail, de combinare, un efect pe care nu-l cunoaștem deocamdată. Voi aștepta rezultatele verificării, adecvării, pentru a vedea ce putem face de acum încolo. Deja anumite state membre au definit planuri de acțiune în acest sens și trebuie să le susținem. Cu toții cunoaștem că perturbatorii endocrini vor reprezenta o parte foarte importantă din programul următoarei comisii. Vă mulțumesc pentru acest răspuns. Nu vreau să uh, intru într-o discuție contradictorie cu dumneavoastră pe acest subiect, dar aș vrea clarificări mai multe. Sunteți de acord că perturbatorii endocrini uh, sunt uh, la fel de periculoase precum cancerul și alte substanțe toxice și dacă veți avea o abordare transectorială, trebuie să facem distinția, diferența între ceea ce este deja acoperit de legislația europeană ca perturbatori endocrini și alte substanțe toxice. Vă mulțumesc! Nici eu nu vreau să intru într-o discuție în contradictoriu cu nimeni. Mi-ar plăcea să am uh, totuși oportunitatea să discut cu dumneavoastră și să vă ascult pentru a putea ține cont de preocupările dumneavoastră. Tocmai de aceea v-am spus, vă stau la dispoziție. N-aș vrea să compar dacă perturbatorii endocrini sunt la fel de periculoși precum cancerul. Știu că au efect asupra sănătății umane și știu că trebuie să facem ceva în acest sens. Acesta va fi angajamentul pe care mi-l voi asuma. Așteptăm verificarea adecvării, aștept cu interes să lucrăm împreună pentru a vedea ce trebuie făcut mai departe, pentru că sub nicio formă nu este un domeniu în care ne permitem să fim codași. Și vreau să spun acest lucru cât se poate de clar. Uh, Vă mulțumesc, îmi voi da cuvântul mie însumi. Așa se face. So, best as a first vice chair, will chair for the... Ehm, ca prim vicepreședinte uh, dețin uh, prezidiul pentru 1 minut și 15 secunde. Doamnă, Doamnă comisar de semnat, vreau să vă pun o întrebare despre pesticide. Ați spus în răspunsul dumneavoastră scris la întrebările pe care vi le-am adresat cred că ar trebui să ne gândim colectiv la posibilitatea de a introduce un obiectiv uh, obligatoriu de reducere a riscurilor legate de pesticide. Eu cred că ar trebui colectiv să ne gândim la posibilitatea de, așa ați spus, aceasta nu înseamnă neapărat că vreți să acționați. Și întrebarea mea e simplă. În cadrul strategiei Farm to Fork, de la fermă la farfurie, veți susține un obiectiv în cifre de reducere a folosirii pesticidelor și a riscurilor asociate pesticidelor în Europa? Vă mulțumesc! Suntem cu toții conștienți că există o legislație deja foarte puternică în ceea ce privește pesticidele. Suntem însă conștienți și trebuie să o recunoaștem că nu este bine implementată. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru că a instaurat Comisia PEST, care a adus deja rezultate semnificative și știu că a fost foarte critică la adresa statelor membre. Raportul acelei comisii cere transparență, dar cere în același timp și control. Și pentru mine este foarte important să existe și acest control. Avem o evaluare a refit la care va trebui să ne uităm mai atent și eu sunt optimistă că schimbările la legislația generală privind alimentația vor îmbunătăți în același timp transparența și în această direcție. Ceea ce aș putea să spun, pentru ca să vă răspund cât mai concret la ceea ce m-ați întrebat și cel puțin pentru mine este valabil, pot să mă angajez să reducem dependența pe care o avem de pesticide și să încercăm să investim și să încurajăm să se găsească alternative cu risc mai mic. Eu cred că aceasta este responsabilitatea noastră. Este parte din scrisoarea de misiune din partea doamnei președinte ales, atât acordul verde Green Deal, cât și de la fermă la furculiță. Și sper să putem obține acest lucru. Cetățenii sunt foarte îngrijorați, trebuie să le respectăm aceste îngrijorări și să facem pași înainte cât se poate de eficient. Întrebarea suplimentară. Pesticidele au un impact asupra ființelor umane, deci este nevoie să avem un obiectiv în cifre de reducere. Însă există și un impact asupra albinelor. În Parlamentul European suntem poate pe cale să respingem poziția Comisiei cu privire la metoda de evaluare a impactului pesticidelor pe albine. Dacă peste câteva săptămâni Parlamentul nu își va da acordul la propunerea actuală a Comisiei, vă angajați în fața noastră să urmați propunerile EFSA, adică a oamenilor de știință, și apoi colectiv, dumneavoastră și cu noi, să punem presiune pe statele membre pentru ca să accepte recomandarea EFSA de a face o evaluare completă a impactului pesticidelor pe albine? Mă pot angaja dacă pot, în calitate de comisar desemnat, să mă angajez deja la anumite lucruri, este că nu voi lăsa ștacheta mai jos în ceea ce privește albinele sau alți polenizatori. Cred că cu toții am înțeles că este extrem de important acest subiect. Protecția albinelor trebuie să fie în centrul politicilor noastre – și aici eu cred că suntem în centrul politicilor acordului verde, pe care îl regăsim și în scrisoarea de misiune. Sunt conștientă că în 2013, dacă nu mă înșel, Comisia a interzis trei neonicotinoide, dar sunt și conștientă de faptul că a existat dificultăți foarte mari în punerea în aplicare a documentului de uh, ghidaj în ceea ce privește albinele din partea EFSA. Statele membre s-au pus de acord acum să se uite la toxicitatea maximă, se revizuiesc rezultatele, pentru că acum trebuie să ne uităm și la toxicitatea cronică și trebuie să găsim un consens aici. În ceea ce mă privește, scăderea folosirii neonicotinoidelor și găsirea de alternative este o prioritate. Dar eu aș vrea să lucrăm prin consens și aș vrea să încerc să lucrez cu Parlamentul, cu statele membre, pentru ca să încercăm să găsim o cale înainte, pentru ca să ne bazăm pe documentul cu privire la albine pe care l-am primit de la EFSA și să putem proteja mediul. Câteodată, când vorbim de albine și polenizatori, dacă ne uităm la portofoliul sănătate, ne gândim imediat la sănătatea umană, dar nu este așa. Sănătatea înseamnă și planeta, înseamnă plantele, înseamnă animalele, înseamnă tot. Este alimentul pe care îl mâncăm, sănătatea. Și știind acest lucru, nu voi putea niciodată să spun că e mai puțin important decât alte aspecte despre care vorbeam înainte. Suntem cu toții parte și planeta trebuie protejată. Aceasta este sănătatea, aceasta este responsabilitatea mea. Mulțumesc! Vă mulțumesc din partea verzilor Michel Rivazi. Mulțumesc și bun venit la comisia aceasta. Eu una pot să vă spun că nu m-a mulțumit uh, prea mult răspunsul pe care l-ați dat domnului Canfan. Ne-ați spus că noua comisie dorește să ajungă la obiectivul uh, poluare zero și știți uh, că am avut uh, multe conflicte cu predecesorul dumneavoastră în domeniul pesticidelor, mai ales pentru glifosat și perturbatorii endocrini. Parlamentul era atât de nemulțumit de munca Comisiei în domeniul pesticidelor, încât s-a înființat această comisie specială pentru a îmbunătăți legislația în domeniul pesticidelor. Comisia însă nu ne-a ascultat, din păcate, și iată, acum uh, suntem în fața unui adevărat uh, conflict uh, și Parlamentul a obligat, a cerut Comisiei să garanteze aplicarea legii și adoptarea tuturor recomandărilor în ceea ce privește albinele. Deci, pesticidele nu pot fi adoptate decât dacă nu au niciun efect toxic inacceptabil asupra albinelor. Și cu toate acestea, mai multe state membre s-au opus, iar Comisia s-a abținut de două ori la acest dosar și suntem pe punctul de a adopta o obiecție acum la această temă. Dacă dumneavoastră veți deveni comisar, vreau să vă întreb dacă se va schimba abordarea comisiei și în următoarele trei luni veți veni cu o legislație care să țină cont de recomandările EFSA în ceea ce privește albinele și toxicitatea cronică care este inclusă în lege pentru albinele domestice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Înțeleg foarte bine cât de frustrată sunteți, însă nu pot să vă dau un răspuns pentru ce s-a întâmplat. Pot însă să-mi iau un angajament uh, pentru viitor, pot să vă spun care este viziunea mea, ce se află în scrisoarea de misiune și care este programul președintei alese vorbim în mod clar despre acordul verde și despre acel program de la fermă la farfurie și acestea sunt prioritățile noastre. Legislația trebuie să fie, bineînțeles, implementată și eu sunt parlamentar sau am fost parlamentar și cu toții ar trebui să facem eforturi în acest sens. M-ați întrebat dacă îmi iau angajamentul de a veni cu proiect legislativ în următoarele trei luni. Știți că lucrăm la nivelul colegiului de comisari, însă pot să-mi iau un angajament aici, și anume să încerc să ajung la un consens pentru a fi mai eficienți și pentru a implementa legislația în vigoare. Iar din punctul meu de vedere, nu e vorba doar de declarații, nu e vorba doar de sloganuri. E vorba de mandatul meu. De la fermă în farfurie e parte din mandatul meu, parte importantă din acel acord verde, acel New Green Deal al domnului Timmermans. Și am de gând să lucrez cu toți colegii mei pentru a avea rezultate. Atunci când e vorba de pesticide, Acestea sunt recunoscute. Știm cu toții că legislația nu s-a implementat așa cum trebuie. Comisia PEST a venit și cu un raport și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. A fost foarte critic, însă spunea foarte multe adevăruri. Și acum, următoarea comisie, dacă voi deveni comisar pentru sănătate, va trebui să vină cu rezultate în acest domeniu. Mulțumesc! Întrebare suplimentară. De fapt, nu prea mi-ați răspuns concret la întrebare, pentru că principala problemă aici este că avem o lege din 2009 prin care se cere să se țină cont de efectele cronice. Iar Comisia și statele membre nu țin cont de această lege. Eu ce vă cer? Să propuneți Consiliului. E vorba de o chestiune politică aici, nu de natură tehnică. Dacă o transformați într-un dosar politic, deci Consiliul cu majoritate calificată va trebui să se pronunțe, atunci și noi, ca și parlamentari, vom putea acționa dumneavoastră trebuie să dați dovadă de curaj la comisie pentru a forța Consiliul să se exprime și dacă veți deveni comisar, vă cer să veniți cu o propunere potrivită pentru a implementa recomandările EFSA în ceea ce privește albinele. Să tratați acest subiect la nivelul Consiliului pentru a deveni un dosar politic și nu de natură tehnică. Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră, e o chestiune politică și nu tehnică și tocmai de aceea spuneam mai devreme că aș dori să am posibilitatea să lucrez cu statele membre pe această temă, pentru că aveți absolută dreptate. Nu putem uh, analiza doar toxicitatea acută, trebuie să vedem și toxicitatea generală și aceasta ținând cont de dovezile științifice. Deci pot să-mi iau un angajament și anume că voi prelua acest dosar, voi lucra la el și voi merge mai departe. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Consider că este o parte importantă din voința noastră de a proteja planeta, mediul și uh, viața de zi cu zi în acest nou cadru verde și al proiectului Farm to Fork. Mulțumesc din partea ID Silvia Limer. Habe Ihre uns vorliegenden schriftlichen Mulțumesc. Am citit foarte atent răspunsurile la întrebările pe care vi le-am adresat în scris și de aceea vreau să vă pun întrebări din două subiecte care nu pot fi învelite în cuvântul frumos durabilitate. E vorba de donația de organe. Până acum, în statele membre, Există diferite reguli pe acest subiect și în Germania, în momentul de față, se discută despre regula contrazicerii în acest domeniu. Vreau să vă întreb dacă vreți să păstrați situația care respectă principiul de subsidiaritate, adică fiecare stat membru își reglementează legislația donării de organe, sau vreți un sistem unitar la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește donarea de organe? Și dacă vreți la nivel european, cum trebuie să arate legislația și în ceea ce privește aprobarea pe care trebuie să te-o dai pentru a-ți dona organele? În al doilea rând, ați vorbit de rezistența la antimicrobiene care este în creștere, dar nu ați spus de fapt nimic despre cauzele acestui domeniu și acestui fenomen oameni și anume lipsa unor substanțe noi. Vreau să vă întreb cum vreți să ajutați cercetarea și uh, inovarea dacă se aduc pe piață antibiotice foarte scumpe și dispar uh, fără să fie aplicate, de fapt, fără să fie folosite și deci, de fapt, nu mai merită pentru uh, industria farmaceutică să le producă pentru că nu se vând din farmacii. Mulțumesc. O să încerc să răspund la această întrebare, de fapt la două întrebări pe care mi le-a spus în două minute cât am. Donarea de organe este un subiect extrem de important pentru statele membre. E de o importanță capitală pentru că știm că foarte multe vieți omenești depind de donare. Ceea ce aș vrea eu să stabilesc ca prioritate este siguranța în acest domeniu și să încercăm să susținem inovarea, pentru că trebuie să facem pași înainte în acest capitol. Sunt conștientă de faptul că în anumite state membre există un sistem de opt-out, care însă nu a funcționat bine în toate statele membre. Sunt conștientă și de faptul că va veni în curând o evaluare din partea Comisiei, cred că la sfârșitul lui 2019 este așteptată și voi vrea să aștept și această evaluare înainte să decid ce voi face. Statele membre au înaintat deja planuri de acțiune Întrebarea însă dacă vrem să reglementăm acest subiect printr-o strategie umbrelă la nivel european, aș putea să vă răspund abia după ce văd evaluarea. Recunosc că e vorba de un subiect foarte mare, pentru că implică foarte mulți oameni și foarte mulți oameni se află pe liste de așteptare și nimic nu este mai rău decât această așteptare în legătură cu lupta împotriva uh, rezistenței la antimicrobiene. E adevărat, nu am spus ce ar trebui să facem. Momentan am constatat că avem o problemă, avem 30.000 de decese în UE pe an din cauza rezistenței la antimicrobiene. În 2017 și în 2015, de asemenea, au existat niște planuri de acțiune și, dacă nu mă înșel, au existat vreo șapte măsuri în cadrul agendei pentru sănătate, unde uh, sănătatea umană, sănătatea mediului, animală, trebuie să fie văzută ca o parte din aceeași umbrele. Avem nevoie de un răspuns global, pentru că e o problemă globală și de aceea OMS-ul și G20-ul au preluat acest subiect. Iar parte din soluție este să încurajăm industria să vină cu soluții inovatoare să vină cu noi variante de antibiotice. E o problemă foarte gravă, nu respectă frontierele această rezistență, deci e nevoie într-adevăr de un răspuns global. Eu aș vrea ca Europa să fie pionieră în acest domeniu. Bin ich? Oh, ja, gut. Ja, das ist natürlich keine meiner Fragen beantwortet. Da, nu ați răspuns la niciuna din întrebările mele, pentru că eu v-am întrebat părerea dumneavoastră personală. Dacă credeți că trebuie să existe un regulament uh, la nivel european pentru donarea de organe și noastră uh, v-ați eschivat foarte elegant, nici nu așteptam altceva. Iar problema rezistenței la antibiotice, nu ați răspuns nici la această întrebare. Dacă nu aveți antibiotice de rezervă pe care nu le folosiți, nu prea știu uh, cum vreți să faceți, dar bineînțeles că nu vă mai întreb cu că știu că n-ați răspuns. Nu, ați întrebat încă o dată și o să vă dau un răspuns onest. Fie că spun că avem nevoie de o strategie umbrelă pentru donarea de organe în Europa, n-aș vrea să spun aceasta înainte să văd evaluarea de la sfârșitul lui 2019, pentru ca să vedem unde stăm și încotro mergem. Trebuie să ne bazăm pe fapte, pe știință și să luăm deciziile corecte, bazate pe date. Ar fi fost foarte simplu acum să vă spun aici, da, voi propune o strategie umbrelă. Dar n-aș vrea să spun ceva pe care nu voi putea după aceea să-l fundamentez pe baza informației pe care o primesc. Evaluarea comisiei va veni la sfârșitul anului acesta. În ceea ce privește rezistența antimicrobiană, am spus că trebuie să fim model, trebuie să ajutem industri- ajutăm industria prin inovare să vină cu noi substanțe, cu noi substanțe antimicrobiene. Mulțumesc! Sorry, we are moving to ECR with Ioana. Trecem la ECR cu Ioana Kopcinska. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani. W odpowiedzi na Mulțumesc, domnule președinte. În răspunsurile scrise ați declarat că o strânsă colaborare cu tot colegiul de comisar și cu reprezentanții altor purtători de interes și cu reprezentanții industriei sunt necesare pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite și spuneți că trebuie să mobilizăm toate instrumentele de sănătate publică din cercetare și din politici medicale. De asemenea, ați menționat anumite intenții în ceea ce privește mobilizarea integrată a agențiilor implicate. Considerați că este necesară o mai bună co- coordonare a activităților uh, Comisiei Europene, DG Sante, TEFCO și uh, Direcția Generală responsabilă pentru cercetare. Credeți că trebuie simplificate sarcinile acestora în domeniul sănătății, astfel încât acțiunile întreprinse să fie cuprinzătoare și în conformitate cu programul european, în special cu obiectivul numărul 3? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Întotdeauna poate exista coordonare mai bună, chiar dacă ne coordonăm deja bine. Președinta aleasă a spus, a arătat clar cum vom lucra împreună în calitate de colegiu. Multe domenii, în special cel al sănătății, sunt orizontale. Dacă voi fi comisar pentru sănătate, este datoria mea să lucrez îndeaproape cu toți ceilalți comisari care sunt implicați în acordul verde, în Farm to Fork și în sănătatea publică. Comisarul Timmermans, domnul Schinas, Sănătate Publică și doamna comisar Vestager, pentru că trebuie ca și agenda digitală să fie incorporată în politicile de sănătate. Intenția mea este să lucrez îndeaproape cu toți pentru a reuși să atingem obiectivele pe care le-am angajat că le vom atinge. În ceea ce privește o mai bună coordonare, eu sunt o persoană care lucrează cu multe instituții și organizații încearcă să, și care încearcă să obțină consens. Și acolo unde lucrurile nu sunt uh, clare, încerc să le clarific. Voi încerca să folosesc această abordare pe durata mandatului meu, voi asculta cu atenție Parlamentul și deputații europeni care adesea observă lucruri pe care noi le pierdem din vedere. Da, cred că a lucra strâns Um, cu alți comisari este un imperativ. Cred că este bine să ne coordonăm mai bine în anumite domenii și aceste două chestiuni vor face parte din uh, agenda mea dacă voi fi uh, viitoarea comisară pentru sănătate. Nu considerați că după reformă și uh, după restructurarea programelor direcțiilor generale, nu credeți că Comisia Europeană ar putea contribui la întoarcerea industriei farmaceutice în Europa, lucru care ar garanta o mai mare siguranță a continentului european și un acces mai bun la toate medicamentele necesare? Vă mulțumesc! Știu că aceasta este o uh, preocupare a multora, de asemenea știu că suntem dependenți de medicamente care vin din state terțe. Trebuie să fim foarte atenți aici în ceea ce privește nivelurile de control pe care le impunem pentru a garanta siguranța, dar trebuie să investim, trebuie să încurajăm inovarea, iar Europa trebuie să fie lider aici, în industria farmaceutică. Este foarte important să facem acest lucru. Iar întregul pachet discutat aici, acest pachet comun, care implică digitalizarea, de fapt, ne garantează că vom ține pasul cu, dezvolt, cu dezvoltarea științifică. Pentru că am lucrat în sectorul de sănătate, dar și ca deputată, țin legătura tot timpul cu persoane care au nevoie de medicamente. Eu știu ce înseamnă să nu fie suficiente medicamente pe piață, știu ce înseamnă uh, să nu ne permitem medicamentele. Mi-ar plăcea să pot sta în fața dumneavoastră astăzi să vă spun că am o soluție, bătând din palme, dar nu am o astfel de soluție rapidă. Trebuie să analizăm imaginea de ansamblu, trebuie să analizăm prețurile, rambursarea. Există obligația legală a industriei farmaceutice să se asigure că uh, pacienții au acces la medicamente, că acestea le sunt furnizate. Trebuie să lucrăm în strânsă colaborare și să vedem uh, o imagine generală a industriei farmaceutice pentru a putea fi la înălțimea așteptărilor cetățenilor și să putem să le oferim ce le trebuie. Uh, Evaluarea tehnologiilor medicale reprezintă o chestiune foarte importantă și cred că acesta reprezintă unul dintre pașii înainte uh, importanți pe care trebuie să-i facem dacă vrem să atingem rezultate. Analizăm și modele noi de afaceri și trebuie ca Europa să fie lider în acest domeniu. Vă mulțumesc! Din partea GUE are cuvântul Lămna Conecna. Pane předsedo, vážená paní designovaná Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar desemnat, aș vrea să revin la ultima afirmație a dumneavoastră. Eurobarometrul arată că majoritatea europenilor și-ar dori ca Uniunea Europeană să se ocupe mai mult de domeniul sănătății. Mulți dintre ei consideră că măsurile sunt insuficiente la nivelul UE. Sunt convinsă că sunteți de acord cu mine că nu toți europenii au același uh, drept de acces la tratament, mai ales pentru bolile rare, dar nu numai. Este o problemă care se înrăutățește dacă ținem cont și de lipsa unor uh, tehnologii de evaluare medicală care să fie comune. După cum spuneați și dumneavoastră, dacă veți reuși și ați folosit acest concept, însă vreau să vă întreb dacă veți susține în continuare propunerea Comisiei care a fost adoptată de Parlamentul nostru în mandatul trecut și ce veți face pentru a debloca situația la Consiliu, pentru că dacă nu avem uh, o evaluare a tehnologiilor medicale la nivel european, atunci nimic nu se va schimba în ceea ce privește accesibilitatea la tratamente a pacienților. Propunerea Comisiei a venit în 2018, după care a venit, mi se pare, o rezoluție a Parlamentului în 2019. HTA-ul este esențial. Esențial pentru că permite pacienților să uh, știe că tratamentul le poate oferi siguranță, le permite de asemenea să aibă niște analize și să știe că aparatura utilizată este sigură și de asemenea permite inovarea. Sunt absolut conștientă de faptul că există reticență în anumite state membre pentru a merge mai departe. Însă, trebuie să înțelegem că niciun stat membru n-ar trebui lăsat în urmă. Trebuie să punem la oaltă resursele noastre, să avem standarde comune, tocmai pentru a proteja pacienții. voi lucra din greu la această temă pentru a atinge acest obiectiv, pentru a ajunge la consens, astfel încât propunerea Comisiei din 2018 referitoare la evaluarea tehnologiilor medicale la HTA să meargă mai departe. Cred că este o parte absolut necesară în orice sistem de sănătate pe care l-am promovat noi în Europa. Întrebare suplimentară? pot să vă spun că nu i vorba aici doar despre siguranță, ci și despre eficiență. Dacă încercăm să ajungem la un consens, e adevărat că vă urez numai noroc să ajungeți la un consens cu statele membre, însă nu va fi ușor și trebuie să ne dăm seama, chiar și între colegii din statele membre, că nu avem același tratament pentru toți. Însă în acest, acest sistem HTA am reușit să includem și dimensiunea pacientului și vreau să vă întreb dacă aveți de gând să extindeți rolul pacienților pentru toate celelalte uh, cadre legislative. Vă veți implica și veți uh, trata cu seriozitate această temă a pacienților? Este o întrebare foarte provocatoare și răspund și eu pe măsură. Și eu sunt un uh, avocat al drepturilor pacienților pentru că poate nu știți, dar și eu am fost diagnosticată și am trecut prin cancer și toată viața am lucrat îndeaproape cu comunitatea pacienților în țara pe care o cunosc cel mai bine. Acolo am reușit să implementăm o legislație care permite organizațiilor pentru pacienți să stea la masa negocierilor atunci când se ia o decizie care îi privește. Deci, da, voi lucra îndeaproape cu pacienții și, de asemenea, cu toți ceilalți actori implicați pentru a găsi o soluție și pentru a ajunge la un consens pentru evaluarea tehnologiilor medicale. E clar că sistemul voluntar nu funcționează, avem nevoie de un standard clar și trebuie să mergem mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la a doua rundă de întrebări dincolo de coordonatori sau reprezentanții lor. Începem din nou cu PPE, domnul Bușoi. Mersi beaucoup, monsieur le président. Vă mulțumesc. Congratulations for... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru această bună prezentare, dar aș vrea să mă refer la un aspect pe care nu ați avut timp să-l detaliați în introducerea noastră foarte scurtă, prin nevoie și anume ceva de care avem mare nevoie în sistemul de sănătate, digitalizarea. Chiar dacă dumneavoastră vorbiți despre uh, rețetele electronice, există un registru, ne, mm, existența sau nu a registrelor uh, pacienților pentru cancer sau uh, hepatită, interoperabilitatea acestor sisteme, schimbul de date uh, cu privire la sănătate, dar și dezvoltarea uh, telemedicinei, a inteligenței artificiale, a serviciilor uh, robotizate. Mai sunt multe de făcut aici în multe state membre, dar și la nivel european. Conceptul uh, sănătății digitale evoluează foarte repede și aș dori să repet încă o dată că evoluția pentru a putea găsi îngrijiri, tratamente, dar și pentru a organiza mai bine și a aloca mai bine resursele, mai eficient în sistemele noastre de sănătate, deci, evoluția până la urmă a sistemului nostru de sănătate nu poate fi făcut fără inovare și fără digitalizare. Deci, întrebarea mea scurtă este, în calitate de viitor comisar pentru sănătate, dacă sunteți uh, confirmată de Parlament, care sunt măsurile pe care vreți să le luați pentru a susține digitalizarea sectorului de sănătate în Uniunea Europeană? Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bușoi, pentru această întrebare. După cum ați văzut, în scrisoarea mea de misiune, se vorbește despre crearea unui spațiu de date cu privire la sănătate la nivel european. Digitalizarea este o parte foarte importantă a oricărei agende de sănătate și este foarte importantă mai ales pentru cetățeni. Am văzut efectele a ceea ce se întâmplă deja, pentru că s-a făcut deja oarecare progres. De exemplu, la sănătatea transfrontalieră, în 2019 am văzut pentru prima dată uh, e-rețete între două state membre și acele rezumate ale diagnosticului pentru pacienți. E foarte important să vedem că se poate, pentru că asta înseamnă că vom putea avea și o continuitate în îngrijire transfrontalieră și de datorăm acest lucru pacienților noștri. Suntem angajați profund în față de digitalizare, noi comisia, va trebui să promovăm uh, cercetarea, inovarea și avem deja rețelele de referință europene care permit uh, oamenilor cu boli rare sau boli pediatrice, uh, copiilor, deci să aibă acces la toate aceste informații. Și eu cred că aceasta va putea chiar revoluționa îngrijirea și uh, viața pacienților. Dar aș mai vrea să mai adaug un punct aici, un mic detaliu, pentru că trebuie să avem grijă în ceea ce privește protecția datelor pentru pacienți. Uh, este un lucru pe care trebuie întotdeauna să-l avem uh, în spatele creierului atunci când vorbim despre e-sănătate. Protecția datelor trebuie să fie la fel de importantă pentru noi, protejarea datelor pacienților. Spațiul european al datelor de sănătate este un spațiu în care vor fi uh, introduse toate datele, iar în parte, în scrisoarea mea de misiune, se vorbește despre acest lucru, unde voi trebui să colaborez cu doamna comisar Festager pentru ca să punem pe picioare acest sistem cât de repede. Vă mulțumesc, sunt absolut de acord cu protecția datelor și când vorbiți despre robotică, de exemplu, sau inteligența artificială, apar foarte multe probleme etice pe care trebuie să le rezolvăm. Dar pentru a putea garanta interoperabilitatea, pentru a avea un format european pentru uh, registrele de sănătate la care cetățenii pot avea acces pentru ca să poată să-l folosească și în alte state membre decât al său, avem nevoie de susținere din partea statelor membre și din partea cetățenilor. Și vreau să vă întreb dacă aveți în plan să îmbunătățiți informația către pacienți despre aspectele de e-sănătate și dacă intenționați să promovați un schimb de informații mai eficient decât între statele membre cu privire la aceste dosare medicale? O problemă pe care eu o identific este că nu toate statele membre se află la același nivel de dezvoltare. Și aici avem o problemă, pentru că trebuie să facem pași înainte împreună. Iar în ceea ce privește digitalizarea, nu toată lumea se află la același nivel. Deci, mai întâi trebuie să încurajăm statele membre, mai ales pe cele care nu sunt atât de avansate, să facă pași înainte în domeniul acesta. E foarte important să-i aducem pe toți la același nivel, pentru că dacă vom folosi directiva transfrontalieră care a schimbat viețile atâtor pacienți și să ne uităm la partea pozitivă care a venit în ultimii ani odată cu aceste transformări, și anume că statele membre trebuie să fie încurajate să meargă spre e-sănătate. Deci dacă o facem, atunci suntem conștienți de probleme, dar și de avantaje. Și vreau să mă refer la ceva pe care l-ați menționat. De multe ori e lăsat deoparte și mă bucur că dumneavoastră n-ați făcut-o, ați menționat uh, acest lucru și anume să sporim informația de care dispun pacienții. Pacienții nu sunt întotdeauna conștienți de toate informațiile care le stau de dispozi- la dispoziție și este obligația statelor membre să-i țină pe pacienți informați, să le dea destule informații. Mulțumesc! Mulțumesc din partea SCD Robert Palmer. Thank you. Mulțumesc. dacă veți promova un plan ambițios pentru combaterea cancerului, pentru Europa, cu siguranță veți avea în spate un parlament unit uh, care va dori să colaboreze la crearea acelui plan. plan. Ați vorbit uh, despre importanța prevenirii. Planul împotriva cancerului este fundamental pentru uh, abordarea problemei inegalităților din domeniul sănătății crearea unui plan de combatere a um, cancerului bazat pe sănătate um, va um, avea mulți adversari. Industria uh, tutunului, um, a, producătorii de alimente, cu toții ar trebui să fie implicați. Care vor fi uh, măsurile pe care le veți lua pentru a reduce utilizarea tutunului și pentru a garanta în populație un consum mai redus de alcool? Dacă aș vrea să port o astfel de conversație, da, vreau să scad uh, standardele? Ei bine, nu. Nu putem scădea standardele când vorbim despre prevenire în ceea ce privește cancerul. Știm că putem preveni multe dintre cancerele care uh, iau vieți omenești. Există un regulament în ceea ce privește tutunul, însă trebuie să lucrăm foarte intens există o directivă privind tutunul, se corectează vorbitoarea. Trebuie să lucrăm intens pentru a ne asigura că ajungem la tinerii care, din păcate, acum folosesc tot mai mult tutun lucru care le primejește sănătatea. Alco- alcoolul reprezintă o altă problemă, însă tot ce ține de prevenire, tot ce este în mediul înconjurător trebuie să fie văzut dintr-o prismă a prevenirii. Uh, da, planul Europa împotriva cancerului este unul ambițios, dar cred că dacă lucrăm împreună și uh, cu responsabilitate, putem schimba ceva. Nu am niciun fel de problemă în a-i aborda pe aceia care nu doresc să o luăm în direcția cea bună pentru că nu ne permitem să nu uh, ne angajăm într-o luptă cu aceștia. Cancerul este parte din viețile noastre de zi cu zi, parte din viața zilnică a foarte multor cetățeni. Și am spus-o și la început, trebuie să avem o abordare holistică. Prevenirea este un element foarte important și trebuie să analizăm lucrurile orizontal și să um, ținem cont și de stilul de viață, pentru că stilul de viață face parte din prevenire. Eu voi investi foarte mult în informare, în colaborarea cu părțile interesate pentru prevenire, pentru a schimba stilul de viață și pentru a analiza alimentele mai sigure. Vă mulțumesc! Prin definiție, prevenirea presupune timp, durează, revenind la tratamentele uh, de azi pentru cancer. Vă pot ruga să ne spuneți mai multe despre eforturile dumneavoastră de menite să asigure acces egal la tratamente pentru cancer. Ne-am apropiat de un angajament foarte ferm uh, în ceea ce uh, privește evaluarea tehnologiilor medicale puteți să fiți cât se poate declară și în privința egalității uh, de șanse în tratamentul pentru cancer și um, vreți să promovați și o revizuire a regulamentului referitor la medicamentele um, rare, orfane și um, um bolile pediatrice. Uh, acest regulament este acum în evaluare. El a fost menit să asigure un acces mai bun pentru, cetă- pentru copii și uh, cei care suferă de boli rare. Uh, vreau să văd rezultatele evaluării care uh, se face acum. Trebuie să încurajăm mai multe um, teste transfrontaliere în domeniul pediatric și trebuie să lucrăm nu doar cu te- evaluarea tehnologiilor medicale, ci și cu e-health, uh, și cu um, rețelele uh, europene. În 2016, cred că Parlamentul European a, um, a pronunțat o rezoluție care a subliniat inegalitățile de aici um, uh, și ne-a încurajat să ne actualizăm strategiile. Nu voi face decât să promovez acest lucru. Eu îmi voi baza acțiunile viitoare pe dovezi, pe știință, uh, și aștept evaluarea regulamentului care este în curs și um, vreau să spun că acest regulament a schimbat lucrurile totuși. De la Renew Martinosi. Pleasure to have you here, Madam Commissioner. Doamna comisar de semnat, este o adevărată plăcere să vă vedem aici și mă bucur că problema uh, prevenirii cancerului și a chestiunilor legate de mediul înconjurător sunt pe agenda dumneavoastră, pentru că avem într-adevăr probleme mari probleme care nu au de-a face doar cu tema în sine, ci și cu felul în care le abordăm și lipsa de transparență. Antevorbitorii mei au spus-o cu claritate. Problema cu albinele și autorizațiile pentru utilizarea pesticidelor. Și aici aș include și problema perturbatorilor endocrine. Aici ne confruntăm cu aceeași chestiune a lipsei de transparență și procesul de comitologie. Ombudsmanul european a arătat acest lucru la o întâlnire de la Comisia de Transporturi că există o încălcare a legislației pentru că nu se oferă accesul la rezultatele voturilor. Și vreau să vă întreb ce veți face în legătură cu recomandările elaborate de Ombudsmanul European legate de votare, dacă veți implementa o mai mare, procedu- o mai mare transparență pentru procedura comitologiei. Mulțumesc! Transparența este în miezul abordării noastre. Și pot să vă spun că unul din motivele pentru care am pierdut, de fapt, încrederea cetățenilor și tot ce facem noi în domeniul uh, siguranței alimentare, a inovării, a protecției, practic are de-a face cu această percepție a lipsei de transparență pentru că informațiile nu ajung până la cetățeni. Și tocmai de aceea, așa cum am spus-o și mai devreme, schimbările în legislația alimentară generală, bazate pe transparență, sper să ne ajute să avem o relație mai bună cu cetățenii și să câștigăm încrederea lor. Este de dreptul imperativ. Aș mai vrea să vă spun că multe din elementele pe care le-am dezbătut mai devreme legate de albine și documentul uh, îndrumar pentru albine, problemele pe care le avem nu se datorează lipsei de transparență, ci rezistenței de care au dat dovadă statele membre la momentul implementării. Sunt mai multe aspecte pe care ar trebui să le analizăm și, din punctul meu de vedere, transparența este absolut esențială. Fără ea nu putem câștiga încrederea cetățenilor și multă muncă pe care o faceți dumneavoastră aici la Parlament și pe care sper să o facem și noi la Comisie, nu va merge mai departe, nu va fi cunoscută dacă nu construim această încredere în politicile pe care noi le propunem. Oamenii și-au pierdut încrederea din mai multe motive și eu voi lucra din greu cu toți cei implicați tocmai pentru a reconstrui această încredere, ca să mergem împreună mai departe. Eu uh, cred cu tărie în cooperarea dintre noi. Dumneavoastră ne puteți oferi mult feedback tocmai pentru a repoziționa munca noastră. Mulțumesc! Mă bucur să aud angajamentul dumneavoastră în domeniul transparenței, așa că aș vrea să vă întreb și dacă veți face un apel uh, față de statele membre, pentru că eu cred că deciziile sunt luate de multe ori uh, cu ușile închise și asta are consecințe. Dacă veți cere, deci, uh, statelor membre ca aceste decizii să fie făcute publice în mod automat și să spună fiecare stat membru cum a votat. Mulțumesc! Voi lucra îndeaproape cu statele membre pentru a-i convinge că avem nevoie de transparență și voi încerca să găsesc și soluții pentru aceasta. Este o temă absolut importantă. Sunt conștientă de faptul că au fost probleme în trecut, dar pe de altă parte nici uh, nu pot uh, da dovada de un optimism naiv. Cred că avem nevoie de o dezbatere sinceră pentru a găsi soluție, pentru că noi nu suntem aici pentru a pedepsi, ci pentru a ajunge la un consens. Așa am funcționat toată viața la mai multe niveluri și voi uh, prelua această provocare cu plăcere. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea grupului PPE, Eva Copați. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Kiriakides pentru o prezentare foarte amplă a viziunii dumneaei cu privire la activitățile pe care vrea să le desfășoare ca și comisar. Aș vrea să vă întreb despre programul european pentru pentru a combate, pentru combaterea cancerului, dar sunt foarte bucuroasă că ați răspuns, de fapt, deja la întrebarea mea înainte să pun întrebarea. Aș vrea să pun atunci doar o scurtă întrebare în legătură cu politica cu privire la droguri. În multe state membre nu există, îmi cer scuze, politică cu privire la uh, uh doctorii, la medicamente. Și de multe ori avem uh, prea puține medicamente Există penurie, o penurie clară și vreau să vă întreb cum putem să rezolvăm aceste penurii de medicamente care duc la tot felul de probleme. Îmi pare rău dacă am vorbit atât de mult despre planul împotriva cancerului, pentru că este o parte foarte importantă a scrisorii mele de misiune și este o oportunitate foarte importantă să pot lucra în acest domeniu dacă voi fi confirmată de dumneavoastră. Aveți dreptate, într-adevăr, penuria de medicamente e o mare problemă, iar uh, Autoritatea Europeană pentru Medicamente a instaurat un task force care ne va da mai multe informații în scurt timp. Penuria nu este datorată unui singur motiv. Există multe motive, fie prețurile, rambursările, producția de către industrie, dar ceea ce am putea studia eventual este să vedem dacă n-am avea un sistem de detectare rapidă a acestor penurii de prevenire. Unul din motivele pe care l-am auzit foarte des este comerțul paralel cu medicamente. Este o îngrijorare, într-adevăr, a noastră. Nu vom putea să ne ă, să scăpăm de aceste fenomene direct, dar totuși ă, statele membre trebuie să poată să plaseze anumite restricții pe exporturi dacă au penurii de medicamente. Eu zic că penuriile, accesibilitatea medicamentelor, sunt un subiect foarte important, pentru că, în primul rând, industria farmaceutică are o obligație legală de a permite accesul medicamentelor la pacienți și invers, și, în al doilea rând, este dreptul pacienților să aibă acces la medicamente accesibile care să fie sigure din punct de vedere al sănătății lor. Nu am un răspuns rapid, nu am o soluție care să fie perfectă, dar sunt conștientă de toate nivelurile la care va trebui să acționăm pentru ca să putem uh, face progrese. Mulțumesc. Doar o scurtă întrebare suplimentară. S-a făcut deja ceva pentru modificarea taxelor pe care le plătesc companiile în domeniul farmaceuticelor către Agenția Europeană pentru Medicamente? Dacă nu există nimic în acest sens, veți vrea să lansați o astfel de activitate? Mulțumesc! Din câte știu eu, există o tentativă de a face ceva în acest domeniu. Trebuie însă studiată problema. Eu cred că, într-adevăr, ar putea să ne avanseze foarte mult. Ar putea încuraja de asemenea inovarea pentru că e nevoie de noi medicamente care trebuie să fie disponibile pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc chiar acum din partea și de Maria Arena. Zidon. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Revin asupra pesticidelor. Ați spus că lucrați pe baza dovezilor științifice, însă astăzi există tot mai multe studii științifice care au demonstrat utiliza, eh, legătura dintre utilizarea pesticidelor și efectele negative asupra sănătății. Eh, pesticidele sunt inhalate, absorbite, ingerate prin sol contaminat, apă și alimente contaminate. În ultimii ani am văzut uh, că vânzarea de pesticide rămâne constantă în UE, ceea ce înseamnă că în ciuda tuturor acestor studii, utilizatorii pesticidelor rămân convinși că ei trebuie să le folosească. Concret, nu am fost foarte mulțumită de răspunsurile pe care le-ați oferit, deci vă voi reformula întrebările. În primul rând, cum puteți garanta că directiva pesticide a fost și este transpusă corect de statele membre? Ați spus că existau probleme de transpunere. Cum uh, veți uh, Uh, face, ce veți face pentru a determina statele membre să-și facă treaba și, doi, uh, cum intenționați uh, să reduceți dependența statelor membre de pesticide. Planul de acțiune, ați vorbit mult despre planul de acțiune împotriva cancerului. Puteți avea un plan, plan de acțiune pentru a combate utilizarea pesticidelor? Cum veți face pentru a obliga statele membre să treacă la alternativele care există, nechimice? Uh, nu vă voi adresa aceeași întrebare ca domnul Canfeu în ceea ce privește obiectivele în cifre referitoare la reducerea acestui, uh, acestor pesticide, pentru că nu i-ați răspuns uh, și cred că nu veți fi mai precisă dacă vă adresez și eu aceeași întrebare. Vă mulțumesc! Voi repeta ce am spus, pentru că mi se pare important să fiu ascultată. Am spus că mă pot angaja să reduc dependența de pesticide și că voi face eforturi pentru a găsi noi alternative cu risc scăzut. Sub nicio formă nu subestimez efectul pesticidelor asupra sănătății. Și ar fi ceva nemai auzit să fii comisar pentru sănătate și să nu abordezi această chestiune. Știm că există legislație fermă, strictă în Europa, nu este implementată în mod eficient. Permanent să fac audituri și trebuie să monitorizăm statele membre și să vedem de ce nu se implementează legislația. Când vedem că se întâmplă asta, că nu se implementează corect legislația, trebuie să luăm măsuri. Vreau să fiu cât se poate de clară în privința faptului că nu e vorba de o problemă izolată, e vorba de ceva ce face parte din acordul verde pe care vom, îl vom, la care vom lucra cu toții și face parte din programul de la fermă în farfurie. Nu putem avea o strategie eficientă de la fermă în farfurie sau un acord verde eficient dacă nu suntem dispuși să abordăm probleme precum pesticidele și să le și rezolvăm. În ceea ce privește substanțele chimice uh, cu înaltă toxicitate, există acum legislație prin comitologie care permite Uh, continuarea utilizar, utilizării substanțelor chimice cu risc uh, sporit, uh, chiar dacă s-au dovedit toxice. Uneori se folosesc an după an, uneori peste 5 ani, ceea ce înseamnă că încă rămân produse chimice cu risc înalt pe piața europeană. Nu se încurajează industria să vină cu produse de înlocuire. Putem opri acest proces de comitologie având în vedere că s-a demonstrat toxicitatea acestor produse? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu sunt uh, foarte convinsă dacă vă referiți sau nu la glifozat, nu doar. Pentru că acesta a fost adoptat pe 5 ani și știu că acest lucru uh, a generat reacții contradictorii. Nu toată lumea a fost de acord. Uh, și vom reevalua, trebuie să ne bazăm deciziile pe știință, trebuie să fim transparenți. Eu uh, voi uh, lucra intens pentru obiective de reducere a riscului, lucru pe care îl consider foarte important. Acest lucru, aceste acțiuni le voi face ca parte din planul verde. Reprezintă parte din ceea ce consider eu că va fi One Health, o singură sănătate. Da, trebuie să și încurajăm inovarea în ceea ce privește utilizarea alternativelor mai puțin toxice, cu risc scăzut. Trebuie să facem acest lucru. Trebuie să oferim această posibilitate pentru ca, ca agricultorii să nu mai recurgă la substanțe chimice dăunătoare pentru sănătatea umană, așa cum știm că sunt. Mulțumesc din partea verzilor, Tilimeț. Uh, Mulțumesc, doamna comisar de semnat. Aș vrea să vă întreb în legătură cu OMG-urile. Parlamentul European are o poziție foarte clară pe această temă. Am adoptat 36 de obiecții pentru proceduri de autorizare în ultimul timp și, după cum știți, uh, nu a fost niciodată o majoritate aici pentru autorizațiile pentru OMG-uri. Comisia, deci, trebuie să hotărască și până acum Comisia a răspuns de fiecare dată da la aceste OMG-uri. De ce? Comisia nu are o obligație legală de a răspunde afirmativ și există multe motive întemeiate pentru a spune nu de ce vreau să vă întreb dacă vă luați angajamentul să respectați democrația și să ascultați cu atenție Parlamentul și statele membre. Veți uh, termina cu acest răspuns uh, afirmativ față de OMG atunci când nu există o majoritate calificată pentru. În al doilea rând, noile OMG-uri. CEJ a arătat că acele organisme care sunt modificate genetic pot utiliza legislația OMG și aceasta s-a întâmplat în iulie 2018. Comisia Europeană va lua vreo acțiune pentru a proteja consumatorii și agricultorii de aceste noi OMG-uri? Vreau să vă întreb dacă vă luați angajamentul de a implementa pe deplin uh, sentința CEJ în ceea ce privește valorile de siguranță, trasabilitate și etichetare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Sunt foarte conștientă de faptul că este o temă sensibilă și uh, de multe ori uh, ne-a divizat. De asemenea, în ciuda a ceea ce ne arată știința uneori, vedem aici că există și o lipsă de încredere din partea cetățenilor față de OMG-uri și sper, și am spus-o și mai devreme, ca legislația pentru alimentare generală cu mai multă transparență să arate clar despre ce este vorba de fapt aici. Deciziile trebuie să se bazeze pe dovezi științifice, iar Agenția Europeană EFSA autorizează doar OMG-urile care sunt sigure, însă, repet, însă, 19 state membre au luat decizia de a restricționa culturile de OMG pe teritoriul lor. Deci nu e vorba doar de știință aici, ci și de îngrijorările cetățenilor. Sunt foarte conștientă de decizia luată de CEJ în 2018, pe care o respect pe deplin și cred că trebuie să lucrăm pentru ca ea să fie implementată. După ce voi avea mai multe informații, după ce voi lucra cu dumneavoastră și cu alți actori, vom putea merge mai departe. Ați spus de asemenea, m-ați întrebat dacă uh, voi respecta democrația și voi asculta ce are de spus Parlamentul. Poate că nu îmi pot lua prea multe angajamente astăzi, însă pot să-mi iau două angajamente. În primul rând voi respecta întotdeauna democrația și în al doilea rând, și nu sunt doar vorbe goale, voi asculta cu atenție Parlamentul și voi fi disponibilă și voi lucra îndeaproape cu dumneavoastră, pentru că multe din aceste chestiuni, OMG-urile, noile tehnici de ameliorare la toate aceste dosare, Parlamentul a avut un rol crucial, a atras atenția asupra lor cu rezoluții care au dus la schimbări. Deci aștept să cooperăm în continuare împreună cu Parlamentul, cu statele membre și cu toți actorii implicați pentru a progresa și, deși uh, poate sun repetitivă, dar uh, aceasta este parte din strategia mea de la fermă în farfurie. Întrebare suplimentară. Spuneați că se autorizează doar OMG-urile uh, sigure. Știm că sunt lacune în evaluările de la EFSA pentru că nu se ține cont de rezidurile uh, care sunt toxice pentru reproducere, glifosații și altele. Uh, Ați răspuns însă la întrebarea legată de legitimitate democratică. Mă bucur de aceasta, însă dacă e vorba de trasabilitatea pentru noile OMG-uri, pentru aceasta avem nevoie și de noi metode de detectare precoce și noi trebuie să fim lideri. Vă luați angajamentul și în acest sens mulțumesc. În primul rând, sunt foarte conștientă de faptul că EFSA se află sub responsabilitatea mea politică și nu voi ezita dacă constat că există o problemă care ar trebui analizată. În al doilea rând, eu una Aș vrea să analizez aceste noi uh, tehnologii de ameliorare genetică, să vedem uh, care sunt informațiile disponibile, ce ne spune știința și dacă vom avea nevoie de un nou cadru, nu voi ezita pentru a-l propune. Sunt extrem de conștientă de faptul că cetățenii nu au încredere, dar și mai mult sunt conștientă de îngrijorările cetățenilor. Deci nu putem face niciun pas înainte fără o transparență totală pentru a fi convinși că avem încrederea cetățenilor și că oamenii știu de unde le vine mâncarea și ce se întâmplă cu mediul în care ei și copiii lor cresc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mancini, din partea IDE. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Îngrijorările despre fraude alimentare și despre calitatea alimentară discreditează încrederea acestora și, în general, filiera alimentară europeană, agricultorii și comercianții. Au existat foarte multe fraude, uh, frauda ouălor în 2017, diosina în Belgia și uh, carnea de cal, scandalul cărnii de cal în loc de carne de vacă. Acest uh, fenomen s-a mm, estimat de la 100 de miliarde de euro, euro daune uh, pe an, iar pe piața unică frauda aceasta poate să fie o alegere ușoară, cu marge mari de profit și cu riscuri mici de identificare, pentru că mai ales în statele membre foarte slabe nu există controle bune. procesele penale nu sunt foarte rapide, n-au celeritate și nu există de fapt sancțiuni clare pentru aceste infracțiuni. Există prea multe suprapuneri de competențe între DG Agri și Sante, și uh, există un act delegat din 2017 pentru controlele oficiale la articolul 108 în care Comisia are posibilitatea de a determina reguli pentru schimbul de informații despre astfel de infracțiuni. Cum dorește Comisia să îmbunătățească sistemul de prevenire și de punere în aplicare a legii europene? Mulțumesc pentru această întrebare. Sunt de acord cu îngrijorările dumneavoastră. Frauda în domeniul alimentar are un cost de 8 până la 12 miliarde, dacă nu mă înșel, pentru industrie. A afectat într-adevăr încrederea consumatorilor și trebuie să facem ceva. Din păcate, din câte știu eu, nu există o definiție legală momentan a fraudei alimentare. Ea duce la multă neîncredere, e o problemă globală și sunt conștientă de faptul că Parlamentul European a înaintat în 2013, dacă nu mă înșel, o rezoluție în acest sens. Trebuie să folosim toate agențiile, Europol, Oficiul Antifraudă, pentru a detecta fraudele alimentare. Și da, aș fi foarte bucuroasă să colaborez cu dumneavoastră pentru ca să vedem dacă e nevoie de legislație nouă pentru un control mai bun în acest domeniu al legislației antifraudă. fără microfon. Motivul pentru care siguranța produselor care intră în contacte cu alimentele trebuie să fie evaluată este că din aceste produse pot intra substanțe chimice în alimente, compromițând practic sănătatea consumatorilor. Legislația în domeniu, regulamentul 1935 pe 2004, reprezintă o bază solidă juridică, un temei bun la nivel european, dar din păcate numai pentru foarte puține materii, cum ar fi plasticul. Există măsuri specifice care sunt armonizate, dar pentru puține. Pentru multe materiale, din păcate, sunt normate numai la nivel național, ceea ce creează o eterogenitate clară uh, în cadrul Europei și uh, pentru cetățeni o lipsă de siguranță, dar și de competitivitate. Comisia va dori să lucreze în următorii ani cu obiectivul de a adopta măsuri armonizate și specifice și pentru alte materiale decât cele reglementate? Cred că vă referiți la materialele de contact cu alimentele, care este un subiect extrem de important, pentru că substanțele care intră în alimente și schimbă compoziția acestei, uh, acestui produs sunt foarte periculoase pentru sănătate. Există un regulament uh, cu privire la materiale de contact în domeniul alimentar care a fost evaluat acum. Sunt conștientă că în 2016 Parlamentul European a cerut alte 13 materii de contact să fie introduse în același regulament. Este clar că regulile pe care le uh, respectă statele membre sunt diferite de la un stat la altul. Avem informații mai multe prin raportul care se va publica pe plastic, dar nu avem informații, din păcate, pe multe alte materiale. Aș dori chiar să adaug ceva. EFSA studiază problema, dar aș vrea să adaug ceva, dacă îmi permiteți, vă rog. Uh, avem nevoie și de informații cu privire la efectele de cocktail a diferitelor uh, materiale care intră în contact cu alimentele. E vorba de un impact pe sănătatea umană care nu este neglijabil. În ceea ce privește întrebarea pe care a spus-o dacă vreau să facem o reglementare la nivel european pentru alte materiale de contact, Înțeleg îngrijorarea dumneavoastră, voi studia datele științifice și voi uh, face o prioritizare a subiectului, începând cu acelea pe care știm că sunt mai dăunătoare pentru sănătatea umană decât altele. E un subiect extrem de important pe care îl vom aborda nu numai în cadrul grindilului, dar și în fermă la farfurie, pentru că ne afectează mâncarea pe care noi o dăm consumatorilor. Uh, Herman Terci de la ECR. Bună seara, doamnă Chides. Uh, trăim uh, timpuri um, foarte tulburate. Știința și tehnologia rămân pe marginea unei dezbateri emoționale, uh, sunt eclipsate de dezinformare și rămân într-un plan secund foarte discret atunci când se iau deciziile. Comisarul Andricauitis, comisarul predecesor al dumneavoastră, a fost foarte singur în apărarea științei. Uh, președintele Juncker și restul um, comisarilor l-au sprijinit în cruciada împotriva fanatismului antiștiință. Lupta continuă. Cum veți câștiga dumneavoastră sprijinul uh, celorlalți comisari în această uh, sarcină dificilă de a apăra știința despre care ne vorbeați? Aș vrea să cunosc câteva idei concrete ale dumneavoastră pentru a spori rolul real jucat de știință în fața politicii și ideologiei în procesul legislativ. I'm a firm believer that we need to base policy decisions on Uh, mă tem uh, că nu întotdeauna este acceptat de cetățeni sau posibil să ne bazăm deciziile politice pe știință din cauza dezinformării care sunt la un nivel foarte înalt. Să vă dau un exemplu. Avem știința care ne arată că este important să folosim vaccinurile și totuși în ultimii uh, câțiva ani am văzut că reapar în Europa uh, mai multe uh, boli, precum pojarul, rujeola, din cauza reticenței în fața vaccinării. Acest lucru este datorat uh, dezinformării, dar și dar există programe ale statelor membre pentru vaccinare care nu sunt uniforme Există și uh, o acțiune comună la nivel european în acest sens și împotrivă, um, împreună cu uh, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și cu statele membre, trebuie să combatem toate sursele de dezinformare sau de informare greșită care au efect negativ um, asupra uh, oamenilor atunci când știm că există dovezi științifice clare. Obiectivul meu ar fi să avem, să am în colegiu o voce foarte responsabilă, o voce responsabilă care să se bazeze pe știință, dar care să țină cont și de alte preocupări. Ne-ar plăcea ca astfel să îi pot convinge pe restul comisarilor uh, să facem progrese în în privința politicilor necesare pentru a promova sănătatea umană. Din păcate, dezinformarea a devenit în ultimii ani un fenomen care a depășit așteptările. Uh, nu am crezut că se va ajunge atât de departe și acest lucru creează uh, probleme științei. Și această dezinformare are în plus și alte efecte, nu e așa? Pen- pentru că orice activitate uh, economică, dar și cercetarea au nevoie de uh, politici pe termen lung și de uh, siguranță. Cercetarea și dezvoltarea în sectorul agroalimentar uh, au plecat, uh, a plecat din Uniunea Europeană. Este un exod uh, infinit. Uh, cauzat de o legislație care este foarte departe de știință și uh, de uh, și uh, este foarte uh, strâns legată de uh, recurgerea uh, disproporționată la principiul um, precauției din motive ideologice și politice. Um, demonizăm produsele fitosanitare, de exemplu, atunci când nu există alternative sau blocăm dezvoltarea de noi tehnici de modificare genetică, de exemplu. Doamnă comisar, aveți intenția de a revizui definiția principiului precauției și, mai important, sunteți pregătită să apărați și să promovați principiul inovării care este necesar Uniunii Europene pentru a deveni lider global? Nu ne putem permite să nu fim lider global în Europa. Europa trebuie să arate calea în multe domenii asociate sănătății, în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Uh, știința și inovarea uh, trebuie să facem multe. Din cauza uh, directivei testelor clinice, nu mi-aduc aminte din ce an, s-au promovat foarte dificil testele clinice în Europa. Rezultatul este că foarte multe testări clinice se petrec în Statele Unite, în afara Europei și am rămas în urmă. Directiva a făcut uh, progrese către schimbarea acestei situații. Acum putem uh, să oferim mai multe teste clinice pacienților noștri, mai multă știință. Suntem uh, angajați să facem inovare, să inovăm, să facem progrese și să investim în cercetare. Programul Orizont 2020 deja s-a angajat în acest sens. Eu consider fără doar și poate că aceasta este o prioritate, prioritate pentru că progresul în domeniul inovării și științei poate fi mai, nu poate uh, decât să facă, uh, să aducă la mai multă eficiență în domeniul sănătății. Pentru că vor fi uh, afectate alimentele pe care le mâncăm, va fi afectat pactul verde, și multe altele. Europa trebuie să fie un lider în industria farmaceutică pentru că astfel vom putea face față și penuriei de medicamente și a prețului uh, inaccesibil al acestora. Și uh, mi asum acest angajament. Vă rog să vă respectați, uh, dacă se poate, timpul de vorbire. Pentru PPE, domnul Arlucoviț. Pani președinte, tutaj na wprost, na wprost. Na... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici, doamnă comisar, pe centru, în primul rând, în fața dumneavoastră. În acest mandat, pentru Parlament și pentru dumneavoastră, în calitate de comisar, noi cu toții trebuie să ne confruntăm cu o provocare foarte mare. Vom găsi oare curajul să găsim făptașul adevărat, uh, cel care este vinovat de cele mai multe decese în Europa, cancerul. Eu sunt doctor, am lucrat într-un departament de oncologie pediatrică înainte și în calitate de fost ministru al sănătății știu foarte bine că dacă lăsăm statele membre singure pe resurse proprii să combată cancerul, această bătălie nu va putea fi câștigată. Avem standarde pentru tratamentele oncologice pentru copii, dar nu avem standarde pentru adulți și dacă nu ne apucăm de această bătălie, dacă nu vrem să o acceptăm ca o provocare, ca pe o provocare, oamenii nu o să reușească să câștige. Au nevoie, avem nevoie de standarde pentru o um, diagnosticare precoce, avem nevoie de mai multe metode de tratament în Europa, mai multe centre și aceasta e provocarea cu care trebuie să ne confruntăm cu toții. Este sarcina noastră în această viață. Da, domnule doctor Arlucoviț, nu aș îndrăzni niciodată să spun că ceea ce ați spus dumneavoastră nu este total corect. Însă trebuie să adaug ceva. Există protocoale pentru tratamentul uh, pacienților de cancer, dar nu întotdeauna sunt folosite și urmate aceste protocoale. Și dacă vorbim despre planul uh, Europa împotriva cancerului, trebuie să ne uităm la tot spectrul. Să vă dau un exemplu. La, uh, în ceea ce privește um, diagnosticul precoce, screeningul care trebuie făcut, programul uh, de identificare precoce a bolii, e foarte important. Statele membre trebuie să aibă astfel de programe foarte rapide, uh, foarte bine organizate, dar e nevoie de anumite linii directoare, iar Parlamentul European a fost cel care a dat o rezoluție uh, care să spună ce trebuie să fie aceste programe, care trebuie să fie criteriile pe care ele trebuie să le îndeplinească și noi suntem cei care trebuie să ne asigurăm că ele sunt puse în aplicare. N-aș putea să fiu mai de acord cu dumneavoastră, nu numai în ceea ce privește depistarea, dar cancerul este pentru mulți o boală care îl afectează nu numai pe pacientul respectiv, ci și familia, angajatorul, sunt multe subiecte pe care nimeni nu le atinge, cum ar fi supraviețuitorii bolii acesteia. Ce se întâmplă cu miile de pacienți după ce sunt tratați? Cum sunt tratați la locul de muncă? Ce fel de asigurare de sănătate au voie să aibă dacă ei afirmă că au avut cancer? E un lucru foarte important pe care trebuie să le adresăm și eu vreau ca în cadrul planului Europa împotriva cancerului, așa cum scrie în scrisoarea mea de misiune, să mergem până la capăt. S-a muncit foarte mult și foarte bine în Parlamentul European. A existat chiar un com- o comisie de membri care au lucrat pe cancer cu multe, multe realizări și acum e momentul să le punem în practică. O întrebare suplimentară. În Parlament, eu am fost cel care a introdus așa numitul pachet oncologic, pachetul uh, în domeniul cancerului, care a însemnat că am decis din resurse publice să finanțăm acele activități ale doctorilor și clinicilor care respectă standardele pe care le-am impus, care oferă diagnostic precoce, depistare și așa mai departe. Și nu am limitat deloc bugetul pentru ele. Însă, o altă provocare, în 2012, mai multe state membre au fost confruntate cu foarte multe penurii de medicamente în domeniul oncologic, iar mulți pacienți erau uh, chiar riscau, își riscau viața. Vreau să vă întreb dacă puteți să garantați că o astfel de situație nu va mai fi niciodată o realitate în Europa, pentru că în tratamentul oncologic este foarte important timpul. Mulțumesc! Am avut plăcerea să vă vizitez țara. De fapt, lucrez îndeaproape cu doctorii din țara dumneavoastră am uh, studiat programele de depistare pe care le-ați pus uh, în aplicare și sunt foarte importante. Ele deschid calea pentru foarte multe alte țări. Planul Europa împotriva cancerului trebuie să se uite la toată, tot spectrul uh, acestei boli. Am vorbit despre prevenire, am vorbit despre acreditare, standarde de respectat, protocoale și aici includem și medicamentele. Sunt conștientă că multe state membre care au trecut prin situații dificile din punct de vedere economic uh, au avut de suferit și în domeniul îngrijirii și sănătății. Industria farmaceutică are obligația de a se asigura că pacienții au acces la medicamente accesibile, abordabile ca preț și noi vom pune aceasta în planul nostru și vom face tot ce putem nu putem în niciun caz să mai coborâm ștacheta niciodată atunci când e vorba de această boală. Mulțumesc de la Renew Caroline Warden. Madam Kiriakides. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar desemnat. Sunt aici. 100 68, articolul din uh, Tratatul pentru Uniunea Europeană, arată că cetățenii au dreptul să fie protejați uh, pentru sănătatea lor fizică și uh, psihică. Dumneavoastră ați lucrat în domeniu uh, 27 de ani și vă dați seama că uh, o șesime din uh, populația europeană va se va confrunta cu această problemă până în 2030 și de altfel problemele mentale afectează zeci de milioane de europeni anual. Aceasta afectează la nivelul familiei, a relațiilor, a joburilor și a productivității. Vreau să vă întreb ce se întâmplă cu tulburările mentale în cazul copiilor, uh, cu uh, tulburări care duc până la sinucidere. Ce veți face pentru ca sănătatea mentală să fie pusă din nou pe agenda europeană și ce pași concreți veți implementa pentru a se asigura că statele membre vor implementa pe deplin uh, planurile în domeniul sănătății mentale și planurile de acțiune UE. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci când discutam mai devreme, pe alte teme vorbeam despre o singură sănătate și faptul că aceasta includea sănătatea animalelor, umană și bunăstare. Și când vorbesc despre sănătatea omului, nu mă refer doar la corpul său, ci și la minte, pentru că cele două sunt interconectate. Aveți absolută dreptate, sănătatea mentală nu a fost de mult timp pe agenda europeană și sunt mai multe motive pentru aceasta. În multe state membre, uh, e un proces de stigmatizare puternic și uh, de multe ori uh, oamenii nu cer la timp ajutorul necesar. De asemenea, acest timp este prețios uh, și situația pentru copii și adolescenți se schimbă în, în permanență. Suntem bombardați cu informații care nu pot fi omenește filtrate pentru a fi uh, procesate, e o chestiune pe care trebuie să o abordăm și voi face toate eforturile pentru ca această problematică să fie repusă pe agenda. Sănătatea mentală este o chestiune care pentru multe state membre nu a primit atenția meritată. Trebuie să facem ceva pentru a inversa această tendință și nu mă refer aici doar la problemele de depresie pentru adulți, Mă gândesc și la problemele pe care le vedem cu adolescenții, probleme comportamentale, comportamente antidistructive care sunt în creștere, trebuie să avem o acțiune preventivă, să acționăm nu doar în domeniul sănătății, ci și pe plan educațional, să ne ducem în școli la vârste timpurii, să prindem, să zic așa, această problemă încă de la început pentru a putea ajuta cu adevărat. Și cred că este o parte importantă, cel puțin în uh, viitorul politicilor mele. Mulțumesc foarte mult. E interesant uh, că îmi spuneți uh, că este atât de important pentru dumneavoastră, pentru că de două ore suntem aici și sănătatea mentală n-a fost menționată de nimeni aici în sală, deci mi se pare oarecum surprinzător. Știm că sunt mulți factori în spatele tulburărilor mentale, de multe ori de mediu, medicale, cum veți lucra ca și comisar la nivelul colegilor pentru a ține cont de stresul educațional, de rețelele sociale, de influența izolării sociale? Toate aceste elemente trebuie îmbunătățite pentru ca tulburările mentale să se reducă în UE. Ați spus că veți face tot ce va sta în puterea dumneavoastră, însă aș vrea să aud concret ce se va face dacă vom veni cu programe noi, cu training pentru țări unde situația este uh, Uh, foarte proastă sau dacă vom avea mai multe resurse, ce aveți de gând să faceți pentru a schimba situația? Activitatea și lucrul la comisie pe această temă este extrem de importantă din diversele motive pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Trebuie să rezolvăm problemele concrete din diversele state membre și comisia are oportunitatea să analizeze, să vadă care sunt aceste probleme și ce se poate schimba mi se pare interesant pentru că spuneați că nimeni altcineva nu a menționat sănătatea mentală aici în sală, dar eu am făcut-o încă de la început în discursul meu introductiv pentru că o consider extrem de importantă. Și unul din motivele, probabil, pentru care nu s-a făcut atât de mult în acest domeniu este pentru că e vorba de o categorie a populației de multe ori uitată. Aveți dreptate că impactul trebuie să fie foarte mare. Voi lucra cu alți uh, comisari pentru ca această politică să fie introdusă la nivel transversal. Și sper să fiu și am de gând să fiu o voce puternică în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea neafiliaților, domnul Constantinu. Chiriachidu, mi-a Stimată doamnă Chiriachidu, Vorbim uh, despre sănătatea mentală la care s-a referit și antevorbitoarea mea. Aș vrea să vă adresez o întrebare în legătură cu ce veți face în calitate de comisar pentru sănătate. Veți ajuta cercetarea în domeniul medicamentelor și sănătății mentale în legătură cu următoarele subiecte. Cultura națională, în ceea ce este considerat normal, natural și anormal pentru fiecare țară. Categoriile de biomedicamente, cum sunt ele percepute în culturile naționale? Cum identificați bolile care sunt considerate ca uh, afecțiuni naționale, sindrom, sindrom, un sindrom care are de-a face cu cultura, precum anorexia sau uh, bulimia. Cum au de-a face anumiți factori cu anumite afecțiuni mentale sau fizice? Toate aceste aspecte nu sunt uh, îngrijorări uh, nefundamentate, ci sunt uh, documentate de cercetări care vorbesc despre tipare culturale pentru identificarea bolilor. Kirchmeier Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. I don't dare say... Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Nu știu sigur dacă am înțeles totul perfect, deși ați vorbit în greacă, dar voi încerca să fiu destul de clară. Cred că uh, aceste tulburări au fost uh, schimbate de categorie. Multe din tulburările uh, care înainte se aflau uh, pe lista DSM au fost schimbate la altă categorie și trebuie să fim conștienți de acest lucru și să dăm dovadă de coerență, pentru că până la urmă depinde de noi ce se întâmplă la nivelul societății. Ați făcut referință și la anorexie. În anumite societăți această boală pur și simplu nu este recunoscută. În altele, ea reprezintă o problemă foarte gravă. Pentru mine, pot să vă spun că aceasta va fi o adevărată piatră de temelie, protejarea și promovarea drepturilor omului în acest domeniu. Cred că, din punctul de vedere al psihiatriei, o temă destul de delicată, aceste uh, elemente sunt fundamentale. E foarte greu să pui niște etichete pentru tulburări, tulburările psihiatrice și de multe ori uh, aceste etichete pot fi subiective, pot depinde foarte mult de situația fiecarei persoane în parte. Este o temă pe care o voi analiza. M-ați auzit cumva vorbind uh, la un moment dat despre normalitate? pentru că sunt foarte multe definiții asupra bolilor și a normalității și aș avea nevoie de mult mai mult decât două minute pentru a intra în astfel de detalii, dar pot să vorbesc cu dumneavoastră dacă doriți. Mulțumesc, doamnă Chiria, Cred că ați răspuns la esențialul întrebării mele. Da, o frumoasă uh, întrebare um, suplimentară. Sara Serdas de la SCD. Stimată doamnă comisar desemnat, mă refer um, la una dintre provocările noastre um, principale. 1,1 miliarde de euro um, sunt costurile pentru sistemul de sănătate ale rezistenței la antibiotici. antibiotice. Antibioticele sunt folosite fără uh, prescriere, prescripție medicală adesea. De asemenea, din cauza scăderii rata vaccinării, se întorc uh, bolile care fusese eradicate. Avem nevoie de mai multă alfabetizare în domeniul sănătății pentru ca a ne asigura că cetățenii știu cum să folosească în mod adecvat informațiile. Care este strategia dumneavoastră pentru a crește nivelul uh, de educație de sănătate și alfabetizării în domeniul sănătății? Um, V-ați referit la două subiecte care sunt legate Uh, unul uh, de celălalt, pentru că sunt uh, foarte relevante în ceea, pentru ceea ce înseamnă lipsa de educație de sănătate și dezinformarea. Unul dintre dezavantajele erei digitale este că este foarte ușor să transmiți informații false prin toate mijloacele de informare în masă. Trebuie să ne asigurăm că lucrăm îndeaproape cu statele membre, că abordăm aceste probleme și că ne asigurăm că cetățenii au acces la informații științifice fiabile. Acolo unde depistăm uh, dezinformare, trebuie să abordăm problema imediat. Uh, v-ați referit la rezistența la antimicrobiene, o problemă devastatoare la nivel global. Mi-ar plăcea foarte mult să văd uh, că Uniunea Europeană este un exemplu pentru restul lumii în acest domeniu, pentru că acest lucru se regăsește în programul o singură sănătate și trebuie să fim responsabili, pentru că uh, 33.000 ehm, eh, de decese anual în Europa, în Uniunea Europeană nu eh, sunt o nimica toată. Nu putem permite să-și piardă viețile copii datorită bolilor care acum câțiva ani erau eradicate în Europa. Trebuie ca împreună, prin educație și prin eh, sănătate, să lucrăm împreună pentru a putea combate dezinformarea care se face acum, pentru a um, avea un care, pentru că aceasta are efecte imediate asupra sănătății umane. O întrebare suplimentară. Tuberculoza este una dintre bolile afectate de rezistența la antimicrobiene. 40 până la 50% dintre pacienți sunt, uh, um, dacă 45% din pacienți uh, rezistă la antibiotice, pacienții cu tuberculoză pot uh, muri. Grupul de uh, reflexie pentru uh, hepatită, HIV și, și TBC uh, și-au au luat decizii în acest sens. Ce părere aveți despre această decizie și cum veți aborda aceste um, uh, probleme uh, de sănătate publică fără ajutorul uh, crucial al acestor grupuri de studiu care au fost desfințate? Cred că în legătură cu HIV, Parlamentul European a avut o rezoluție uh, remarcabilă în anul 2017 care se referea și la um, TBC uh, și la hepatită. Aceste trei boli sunt foarte importante um, și putem face mult mai multe în sensul prevenirii acestor boli. Centrul um, European pentru uh, Prevenirea și Controlul Bolilor ajută statele membre să um, facă față acestei probleme, trebuie să garantăm acces la medicamente și la inovare pentru, uh, oameni, pentru pacienții uh, cu TBC, HIV și hepatită și, și vă amintesc că uh, G7 la Biarritz a angajat, a promis 570 de milioane pentru prevenirea acestor boli și eu îi vor, voi ține uh, Uh, responsabili pentru această promisiune, pentru că au efect aceste boli asupra unui număr foarte mare de cetățeni europeni. Aceasta ar fi o primă prioritate pentru mine uh, odată ce mi-asum mandatul în noua comisie. Mulțumesc în numele PPE, are cuvântul domnul Daniel Buda de la Comisia Agri. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar desemnată, eu vin din Comisia Agri și aș dori să discutăm în cele ce urmează despre sănătatea animalelor pe care o apreciez uh, extrem de importantă, deoarece sănătatea acestora are un impact major asupra sănătății oamenilor și împreună cu dumneavoastră trebuie să ne ocupăm de această chestiune. Pesta porcina africană este extrem de prezentă astăzi în estul Europei. Se pare că măsurile luate până în prezent nu sunt foarte eficiente în combaterea acestui virus care nu are granițe. În ultima vreme, avem de-a face cu o creștere alarmantă a numărului de cazuri. Doar în acest an au fost detectate 1470 de noi focare la nivelul Uniunii Europene, riscând ca în scurt timp prezența acesteia să se manifeste foarte serios și în statele din vestul Europei. Există astăzi serioase îngrijorări atât în rândul fermierilor, cât și în rândul experților în sănătatea animalelor, cu privire la impactul devastator asupra acestui sector. Din păcate, vorbim de mii de fermieri afectați. Care este viziunea și strategia dumneavoastră, astfel încât pe termen scurt și mediu să prevenim răspândirea acestei uh, molime uh, uh și ce, cum ar trebui să diversificăm măsurile de combatere și de biosecuritate uh, a acesteia? Mulțumesc! Thank you very much for that question. First of all, I want Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. În primul rând, pentru mine, sănătatea animalelor și bunăstarea animalelor este o parte importantă din uh, planul O singură sănătate. Pesta porcină africană este o boală într-adevăr devastatoare și nu afectează oamenii, e adevărat, dar ea reprezintă o amenințare pentru creșterea animalelor și, bineînțeles, pentru comerț situația la nivel global este în continuare îngrijorătoare din acest punct de vedere. Și pot să vă spun că poziția mea este oarecum diferită față de ce s-a spus până acum. Comisia are un cadru legal foarte puternic și o strategie armonizată care ne-a ajutat să restrângem în anumite regiuni răspândirea pestei porcine africane, cum s-a întâmplat în Republica Cehă, unde ea a fost eradicată. În alte regiuni însă, din cauza frontierelor cu țări care au fost afectate de uh, această boală, sunt probleme mai mari. Cred că trebuie să avem un control mult mai eficace, să creștem măsurile de biosecuritate la nivelul fermelor, să creștem nivelul de conștientizare, să facem investiții în cercetare, pentru că la momentul actual nu avem vaccinuri pentru această boală și în felul acesta, dacă Uniunea Europeană dă exemplul, ne vom putea asigura că uh, boala nu se va mai răspândi în continuare, o, o boală care poate afecta porci și animale, după cum știm, dar care este devastatoare pentru toți cei care locuiesc în acele regiuni. Sunt absolut conștientă de problemă. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Doamna comisar, în uh, Uniunea Europeană avem mecanismul de protecție civilă care are rolul de a interveni coordonat în cazul unor calamități de genul inundațiilor sau incendiilor. Statele membre primesc astfel sprijin constând în uh, echipamente care să le permită să facă față provocărilor. Credeți că s-ar putea crea un mecanism similar în cazul în care sănătatea animalelor ar fi afectată în masă, cum ar fi cazul epizotiilor, ceea ce ar permite Comisiei, practic, să acționeze într-un mod coordonat și rapid? Astfel s-ar putea sprijini autoritățile naționale cu incineratoare de mari capacități în zonele afectate de um, uh, această boală. Vă spun că este foarte greu să combați în mod eficient răspândirea virusului uh, atunci când îți apare într-o regiune unde ai zeci de mii de porci într-un complex sau uh, în gospodăriile populației. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem o intervenție, de fapt, la nivelul crizelor, atunci când avem uh, epidemii sau boli ale animalelor și aceste strategii au funcționat uh, în mod eficient. Am văzut ce s-a întâmplat uh, cu pesta porcina africană. Uniunea Europeană a reușit oarecum să limiteze efectele. Trebuie să fim proactivi și să reacționăm imediat atunci când ne confruntăm cu astfel de situații, tocmai pentru a le controla în mod rapid am uh, discutat cu dumneavoastră o chestiune care uh, n-a fost abordată până acum, dar s-ar putea să vină pe viitor și nu e vorba de sănătatea animalelor, ci a plantelor, o problemă pe care o avem cu xilela, de exemplu, în Italia. Acolo uh, este o altă problemă devastatoare pentru că a afectat măslinii și multe regiuni în Italia și Uniunea Europeană a venit cu măsuri specifice tocmai pentru a uh, rezolva problema. Statele membre trebuie să fie ajutate pentru a implementa aceste măsuri, astfel încât, în măsura posibililor, să dăm dovadă de proactivitate și, în același timp, să avem un sistem de criză funcțional care să ne permită să intervenim cât mai rapid. Aș fi vrut să vă ofer un răspuns mai clar, să vă spun că vom putea eradica pesta porcină africană în următoarele luni de zile. S-a făcut mult, e adevărat, dar în țările care nu se află în UE și care nu au luat nicio măsură în acest sens, au probleme și mai mari cu răspândirea. Și tocmai de aceea țările care se află la frontieră cu acestea și care uh, sunt deci în apropiere au probleme și mai mari. Deci trebuie să menținem chestiunea pe agenda noastră pentru că aceasta afectează, bineînțeles, comerțul și agricultura. Obrigado, președinte. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt doamnă comisar desemnat. Astăzi vorbim despre pesticide, despre procese de aprobare, de organisme modificate genetic, de siguranță alimentară, de medicamente, și vorbim uh, de fapt de domenii în care deja în mulți ani um, au existat evidența și dovada unei promiscuități între Comisia Europeană și agențiile sale și industria. Nu numai pentru problemele de uh, porți rotante, uh, dar și pentru pur și simplu câteodată felul în care sunt făcute licitațiile sau procesele prin care trec aceste firme din industrie. Aceasta pune, bineînțeles, la îndoială anumite procese, există anumite îndoieli cu privire la rigoarea care se aplică în procesul de evaluare. Și întrebarea mea este, care este evaluarea dumneavoastră a acestei situații de promiscuitate? Eu cred că ar trebui ori ce facem? Să ne ținem mai departe de analizele de risc pe care ni le oferă industria sau dumneavoastră nu vi se pare poate important că ar trebui să avem o capacitate uh, a instituțiilor publice mai mare, astfel încât ele să poate să intervină în procesele de licitații prin contraanalize, dar și în procesele de acordare de licențe, tot printr-o evaluare suplimentară? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, înțeleg foarte bine că există foarte multă neîncredere de multe ori din cauza unor decizii pe care le vedem ale agențiilor europene, cum ar fi EFSA. Însă aș dori să amintim și că EFSA este monitorizată nu numai de către auditori, ci și de către Parlamentul European. Și aș vrea să mai ne amintim și că există reguli foarte stricte, acelea care guvernează uh, toate forurile științifice din EFSA, pentru că toți trebuie să actualizeze în mod continuu declarația intereselor financiare și aceasta este, uh, pe, uh, este prezentă. Eu am încredere în uh, forurile europene. Cred că avem nevoie de o evaluare independentă și din partea industriei pe multe teme, dar sunt conștientă că, de exemplu, EFSA ca agenție se va afla sub responsabilitatea mea politică și nu voi ezita niciodată dacă aș crede că s-a intervenit în vreun fel care să fi afectat integritatea și validitatea avizelor științifice pe care le dă EFSA, să preiau această responsabilitate chiar eu și să investighez. Mulțumesc! Vă mulțumesc că am luat notă de răspunsul dumneavoastră. Aș fi vrut să expuneți un pic mai mult, dar aș vrea să mă întorc la un subiect care s-a menționat aici deja și care mie mi se pare că nu a dat destule răspunsuri. Are legătură cu procesul de evaluare, mai precis în cazul pesticidelor, și uh, cu felul în care dumneavoastră vreți să vă asigurați că analizele de risc în aceste procese țin cont nu numai de efectele secundare, ci și de efectele cronice care sunt, se văd pe termen lung în procesul de evaluare al pesticidelor. Deci cum aveți noastră intenția să ne garantați că nu uh, ceea ce intră nu intră pe ușă, poate să intre pe geam, practic, din cauza acordurilor de liber schimb. Mulțumesc! încerc să înțeleg de ce nu am fost convingătoare pe pesticide, pentru că e unul din domeniile la care am spus că mă voi angaja pentru reducerea pesticidilor și pentru alternative fără risc. E evident că nu a fost destul de convingător ce am spus din ce îmi ziceți. Am spus-o și înainte, avem de face aici cu o problemă care afectează sănătatea publică, face parte din Green Deal și din uh, fermă la farfurie. O să analizez foarte uh, atent ce ați spus. Cred că trebuie să ne uităm la alternativele de risc uh, scăzut. Voi aștepta evaluările care vor apărea în curând din partea EFSA și voi lua decizii bazându-mă pe, pe acestea. Nu sunt convins, uh, nu mai știu cine a spus că știința este importantă și nu trebuie să pierdem din vedere importanța științei. Cred că atunci când vorbim despre perturbatorii endocrin, despre neonicotinoide, despre noile tipuri de culturi de, de ameliorare a plantelor, ar trebui să îmbunătățim nivelul de transparență, pentru că aceasta a fost o mare problemă în ceea ce privește încrederea cetățeanului. Nu pot să mă angajez mai mult decât să vă spun atât de clar uh, că mă angajez să reduc nivelul folosirii pesticidelor și să găsim alternative fără risc. Aceasta pentru că eu cred că face parte din planul O singură sănătate, e parte din de la fermă la farfurie și e parte din Green Deal. Nu putem vorbi de o singură sănătate dacă vorbim doar de un spațiu. E vorba de, trebuie să vorbim de sănătatea umană, a plantelor, a animalelor, a climei. Mulțumesc! din partea S și D, Alexandra Moretti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc frumos, doamnă comisar desemnat. O dietă echilibrată este esențială pentru prevenirea unor boli, precum diabetul, anumite tipuri de tumori, boli cardiovasculare și pentru prevenirea unor forme de obezitate la copii, care este din ce în ce mai răspândită în Europa. Dumneavoastră, doamnă comisar desemnat, considerați că trebuie să poată consumatorul să facă alegeri uh, sănătoase, este nevoie să le dăm informații transparente care să se bazeze pe dovezi științifice și trebuie să promovăm uh, sisteme de educație alimentară. Cum vrea Comisia să frâneze dezvoltarea multor scheme de etichetare nutrițională pe pachet, de exemplu, care se fac însă pe bază voluntară în multe state membre. Considerați că o schemă unică de etichetare pe uh, pachetele și ambalajele uh, europene ar putea să fie o soluție la această probleme și aveți intenția să înaintați o propunere care să îi ofere consumatorului informații despre impactul pe mediu al alimentelor pe care le consume, dar și a furajelor și a uh, alimentelor cu OE OMG-uri. Apoi mai avem și problema plângerilor în domeniul sănătății, health claims, pentru ca să putem să eliminăm uh, daunele pe care le provoacă și aceste probleme pe sănătatea umană. Trăim într-o eră foarte paradoxală. Vorbim obezita- de obezitate pe de-o parte când recunoaștem în același timp uh, problema risipei alimentare, se pierde peste 20% din uh, alimente, se pierd, se risipesc și numai unul din patru europeni au uh, o masă echilibrată pe zi. Trebuie să abordăm deci aceste paradoxuri și mi-ar plăcea să pot să ofer un plan de acțiune pe 5 ani pentru a combate risipa alimentară. Mi se pare o parte foarte importantă a componentei de alimentație sustenabilă și a eforturilor pe care le facem. Ați vorbit despre etichetarea nutrițională. Este obligatorie, de fapt, pe ambalajele pe um, alimentele preambalate. Însă cetățenii vor profiluri de um, uh, etichetare. Atunci când um, luăm ceva de pe raft, ne uităm din ce în ce mai mult să vedem ce este în respectivul produs uh, pentru ca să știm dacă vrem să-l cumpărăm. Dar aș vrea să vă amintesc că ultimul regulament cu privire la plângerile în domeniu a arătat că, de fapt, nu sunt reprezentative informațiile de pe etichetă. Sunt foarte multe um, cantități de sare ascunse, de zahăr, de exemplu, câteodată în etichetarea unor uh, alimente. Deci, profilul uh, nutrițional e foarte important pentru cetățeni. E, există o obligație de etichetare pe fața, pe, pe partea din față a ambalajului, o să vedem evaluarea acestor studii pe care s-au făcut cu privire la schimbările pe care le-ar aduce și mi-ar plăcea să putem avea o abordare comună între statele membre. Fie că e vorba de scorul nutrițional sau nu, nu sunt în poziția să pot spune acest lucru, dar ar fi o variantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, doamnă candidat. Însă dumneavoastră ați uh, pus în context acest subiect, dar cum e doriți să evitați distorsiunile de pe piața internă și cum puteți să garantați că nu sunt induși în eroare consumatorii din niște indicații mult prea simpliste care până la urmă ar uh, duce la o discriminare între produsele europene de excelență. Deci cum concret doriți dumneavoastră să faceți pentru ca să implementați un sistem unic de etichetare nutrițională pe pachetele de, și pe ambalajele alimentare? avem uh, un nivel excelent de control pe piața europeană pentru ca să ne asigurăm că cetățenii au acces la alimente sigure. E foarte important pentru că așa vedem și ce intră în Uniunea Europeană. Am spus deja că aș dori să aștept să văd evaluarea acestei uh, propuneri și după aceea aș dori să fac o propunere dacă va fi cazul. Dar sunt îngrijorată de regulamentul cu privire la plângeri, pentru că regulamentul cu privire la mențiunile alimentare. Cred că trebuie să fim mai uh, ambițioși. Aceasta a dus la mm, distorsiuni în mai multe state membre până acum. Mai multe state membre uh, au mers înainte singure și acum avem, au un, o etichetare de origine foarte diferită. Aceste state membre evaluează în momentul de față sistemul pe care l-au implementat. Trebuie să ne uităm care e situația. Nu trebuie niciun caz să renaționalizăm uh, alimentele, să încercăm să facem altceva decât ne-am dorit pe piața unică. Trebuie ca și consumatorul să aibă acces la uh, informație fiabilă în momentul în care achiziționează alimentele. E vorba de un subiect care este în evaluare. Voi studia toate informațiile și voi veni cu o propunere. Margarete Auken. Din partea verzilor, Margarete Auken. Here. Sunt aici. One of the growing burdens Stimată doamne comisar desemnat, una dintre poverile asupra bugetelor naționale o reprezintă prețurile abuzive, prea mari la medicamente. Statele membre sunt într-o poziție de negociere slabă pentru că nu există transparență în stabilirea prețurilor. În 2017, Parlamentul uh, a uh, trecut un raport de inițiativă și a făcut apel la transparență în stabilirea prețurilor medicamentelor. În ceea ce privește cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea, cât reprezintă bani publici, cât este uh, cheltuit pe lobby și pe marketing și profiturile generate de medicamente medicamente. Din păcate, nu au fost uh, îndeplinite de comisie niciuna dintre aceste solicitări de transparență. Um, Spania, Grecia, Italia, Portugalia și alte state membre au uh, um, adoptat rezoluții care cer uh, companiilor farmaceutice să informeze în legătură cu uh, aceste chestiuni. Rezoluția însă a fost diluată semnificativ și chiar și țara mea, Danemarca, a fost părtașă la această manevră dezgustătoare. Um, cum uh, vă veți asigura că condițiile negocierilor pentru stabilirea prețului medicamentelor în statele membre vor fi corecte și transparente? Vă mulțumesc! în primul rând, să revenim asupra adevăratei probleme. O problemă cu care ne confruntăm și care are impact asupra vieților pacienților și cetățenilor, pentru că avem medicamente pe care nu și le pot permite și uh, insuficiente medicamente. Voi lucra în strânsă colaborare cu toate părțile interesate și cu industria și cu statele membre, pentru că trebuie să analizăm uh, mecanismul de stabilire a prețurilor în statele membre și uh, modul în care sunt rambursate prețurile, pentru că și aceasta este o problemă uriașă Există obligația legală pentru industria farmaceutică pentru a permite accesul la medicamente și pentru a asigura furnizarea acestora. Trebuie să analizăm o nouă strategie care să poată rezolva atât problema insuficienței medicamentelor, cât și uh, problema prețurilor acestora. Uh, voi lucra în strânsă colaborare cu statele membre pentru a analiza acest lucru, pentru că problema pe care o avem cu prețurile și cu rambursarea Uh, afectează, de fapt, implementarea directivei privind controlul transfrontalier și modul în care la o accesează pacienții. Voi lucra îndeaproape cu statele membre pentru a uh, afla cum stau lucrurile. Uh, știu că statele membre au uh, înființat uh, un grup de acțiune cu uh, Agenția Europeană pentru Medicamente și trebuie să iasă și raportul acestui grup pentru a ne da acces la informații valoroase. După aceea voi decide care sunt pașii următori. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem mult mai multe. Și în scrisarea mea de misiune accesibilitatea medicamentelor uh, este precizată clar, deci va fi una dintre primele noile priorități. Răspunsul este mai complicat decât a fost întrebarea mea. Întrebarea mea a fost cât se poate de simplă dacă vă... Eu am acces la informațiile de la uh, OMC uh, pentru um, Organizația Mondială a Sănătăților, pentru, Sănătății pentru că a fost uh, divulgată. Uh, Dumneavoastră însă puteți avea acces legal la aceste informații. Prețurile cresc anual la medicamente. Um, acest lucru distruge spitale, distruge azile. faceți așa un discurs lung, dar uh, e vorba de întrebări care trebuie să primească răspunsuri simple. Ne asigurăm că uh, vom avea transparență în stabilirea prețurilor, punct, atât ar fi trebuit să ne răspundeți. Îmi pare rău că v-am complicat întrebarea, poate că nu am un răspuns uh, ușor, însă, da, voi susține transparența la toate nivelurile. Trebuie să studiez problema cu mai multă atenție. Este posibil uh, ca în acest moment să nu dețin toate informațiile și voi reveni la dumneavoastră. Vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră. Vă mulțumesc de la Reniu, domnul Ștefănuță. Madam Commissioner Designate. Mulțumesc, doamna comisar desemnat. Am să vă aduc din nou pe drumul deschis de doamna Ocan și doamna Copaci și am să vorbesc despre penuria de medicamente. Poate că sunt doar al 24-lea pe listă, însă am să încerc să vin cu argumente interesante, mai ales pentru că în vara aceasta ne-am confruntat cu o criză enormă pentru tratamentele uh, pentru cancer în Italia, boli neurologice în Polonia, o lipsă generală de medicamente în Belgia și în țara de unde vin eu, în România, în 2017-2018, am avut probleme cu imunoglobulinele și aceasta ne-a făcut să uh, apelăm la mecanismul de protecție civilă european. Asta pentru a da dovadă de creativitatea noastră, pentru ca, într-adevăr, politicile să funcționeze și în beneficiul cetățenilor. Și iată care este întrebarea mea. Un lucru care n-a fost menționat astăzi este Brexitul, care și el intră în ecuație atunci când vorbim de accesibilitatea pe piață și disponibilitatea pe piața medicamentelor. Vreau să ne spuneți uh, dacă vă puteți lua un angajament pentru a Uh, avea o listă europeană a medicamentelor esențiale, dacă aveți de gând să propuneți uh, legislație pentru o notificare timpurie asupra penurilor, ați spus ceva despre acest lucru, de asemenea situații de urgență și pentru că ați menționat piața ca o soluție pentru multe din răspunsurile dumneavoastră anterioare. Am dorit să știm dacă veți fi un comisar de tip intervenționist, creativ sau doar unul de tip status quo. Mulțumesc. Cred că opțiunea a treia nu este cea mai potrivită, spune președintele. Da, mulțumesc. În primul rând ar trebui să devin comisar. Și după aceea vă las pe dumneavoastră să îmi spuneți ce fel de comisar sunt, uh, pentru că eu poate cred că voi fi unul din cei trei, cele trei tipuri de comisar și dumneavoastră puteți să evaluați altfel situația, așa că vă las pe dumneavoastră să o faceți în cazul în care voi deveni comisar am menționat acel task force în răspunsul atât de complex pe care l-am elaborat un pic mai devreme. E vorba de task force-ul uh, făcut de statele membre în cadrul Agenției Europene pentru Medicamente, în care vor veni informații mm, esențiale referitoare la penuria de medicamente și avem nevoie de un sistem pentru a detecta în mod precoce această eventuală penurie. Și pentru că mm, nu există o soluție pentru a evita Brexitul și Brexitul a reprezentat o îngrijorare foarte mare pentru multe state membre și sunt în continuare îngrijorări pe această temă. Pot să vă spun că Agenția uh, Europeană pentru Medicamente și Comisia Europeană a tras atenția asupra problemelor uh, cu medicamentele. Se pare că situația este deocamdată sub control, însă știm uh, că acele medicamente care sunt autorizate de către autoritățile naționale au o eventuală problemă în ceea ce privește accesibilitatea după Brexit, mai ales pentru două țări, țara pe care o știu eu cel mai bine și Malta ar fi cea de-a doua. Ceea ce mi-aș dori eu să se întâmple este să ajungem o ratificare uh, a acordului de retragere pentru a avea niște condiții minime garantate, inclusiv accesul la medicamente. Mulțumesc! Întrebare suplimentară. Da, în legătură cu acel uh, grup de lucru, Task Force, nu credeți că ar fi mai potrivit pentru EMA să ne gândim mai degrabă la un institut european farmaceutic pentru a preveni astfel de penurii de medicamente, pentru medicamente esențiale, prin coordonarea platformelor de producție, de exemplu, și în al doilea rând, legat de Brexit, uh, colegul meu îmi spunea că n-ar trebui să menționăm Brexitul și în sens clinic astăzi. dar nu aveam de gând să o spun în sens clinic. E vorba de o îngrijorare cu care sunt absolut de acord. Poate că propunerea dumneavoastră este ceea ce va trebui să facem în continuare, însă, deși poate mă repet, avem nevoie de informații prealabile înainte de a lua decizii. Acest task force a fost uh, înființat tocmai pentru a avea informații esențiale asupra uh, penurilor de medicamente. Deci, după ce vom evalua informațiile ce le vom primi de la grupul de lucru, vom vedea toate propunerile uh, vom lucra cu toți actorii implicați pentru că e clar că trebuie să facem mai mult pe această temă esențială care are un impact enorm asupra medicinii și a cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ultima intervenție, domnul Lize. I'm in the same Mulțumesc foarte mult, la fel ca și mulți colegi. Unul din subiectele importante pe care vreau eu să vă întreb, uh, ați răspuns deja la el și mă bucur de răspunsul pe care l-ați dat, dar uh, e foarte diferit, e o diferență de la cer la pământ între audierea pe care am avut-o la prânz și aceasta. În ciuda acestor lucruri pozitive, am o întrebare despre rezistența la antibiotice. În primul rând aveți două provocări. Implementarea legislației pe medicamentele veterinare. Parlamentul a făcut presiuni ca antibioticele de rezervă de ultimă instanță să fie, dacă nu interzise, să fie restricționate foarte, foarte bine. Sunteți gata să interziceți așa de mult cum a vrut Parlamentul aceste antibiotice de ultim instanță? Apoi ați spus că vreți să încurajați uh, industria pentru crearea de noi antibiotice, dar vreți să vă uitați la o legislație specifică, cum avem în domeniul pediatric cu uh, băsul și morcovul în același timp, pentru ca să îi facem să aducă noi medicamente pe piață pentru că avem uh, în domeniul pediatric și stimulente și sancțiuni. De aceea vorbesc de băți și de morcov. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lize. Deși e ultima întrebare de pe listă, e una din cele mai dificile, aș spune chiar. Aș vrea să răspund la ea în două părți. În primul rând, am avut un nou regulament în 2018 care are legătură cu furajele veterinare și cu medicamente. Aceasta este, de fapt, temelia rezistenței antimicrobiene. Avem regulamente care spun unde pot fi folosite, de fapt, unde sunt interzise și unde n-ar trebui să fie folosite în, uh, cultu- în um, creșterea animalelor și care sunt cele care pot fi folosite doar pentru uz uman fie, acum că acest regulament a fost implementat sau nu eficient, trebuie să vedem, rămâne de văzut. Avem un sistem de auditare a statelor membre foarte bun, o să-l aplicăm pentru ca să verificăm situația în fiecare stat membru. Am menționat inovarea la nivelul industriei și cred că Uniunea Europeană trebuie să conducă prin exemplu în acest sens. Trebuie să ajute să facem pași înainte, astfel încât să avem uh, noi substanțe antimicrobiene care să fie disponibile pentru pacienți. Iar în ceea ce a spus înainte, aș dori să putem evalua legislația actuală pe medicamentele pentru boli rare și pentru boli pediatrice, care sunt punctele slabe, care sunt punctele puternice, înainte să promovăm o altă legislație sau o legislație similară cu aceasta. Câteodată nu e nevoie neapărat să ai legislație nouă. De multe ori problema se găsește la implementarea legislației, deci trebuie să ne uităm pe ambii vectori. În acest sens, regulamentul cu privire la medicamentele pediatrice și pentru boli rare a schimbat viața foarte multor pacienți deja și a copiilor cu boli rare. A fost evaluat acest regulament, va trebui să-l evaluăm, să vedem și noi dacă e nevoie de legislație nouă sau nu. O întrebare suplimentară scurtă. Multe state membre sunt de acord că e nevoie de inovare, e nevoie de noi antibiotice, dar nu înțeleg că e nevoie de Europa pentru ca să acționeze. Credeți că nu are sens când avem o piață care nu este atractivă pentru industrie ca să aducă aceste medicamente pe piață, că soluțiile naționale nu sunt posibile? Adică avem nevoie de acțiune europeană și vreți să combateți acele state membre care nu vor să accepte piața europeană, practic, ca soluție? Am spus mai devreme că mă uit cu drag în viitor, dar de data aceasta o să mă uit înapoi, pentru că în 2017 Comisia a făcut o propunere pentru al doilea plan de acțiune pentru rezistența la antimicrobiene. Au uh, fost menționate 70 de măsuri în agenda O singură sănătate, care acum se regăsește în scrisoarea mea de emisiune E foarte important, chiar dacă sună monoton ce spun, dar chiar cred și mi se pare că aici e o mare provocare a mea ca și comisar pentru sănătate, faptul că în scrisoarea mea de misiune se menționează rezistența la antimicrobiene, se menționează perturbatorii endocrini, se menționează planul împotriva cancerului, se menționează de la fermă la farfurie. Deci, iată de ce noi avem aceste provocări clare în față, noi trebuie să fim responsabili și să facem ceva din aceste provocări. Astfel, eu cred că trebuie să le ajutăm pe statele membre și da, Europa trebuie să arate care este calea, pentru că problema rezistenței la antimicrobiene e o problemă globală și are nevoie de acțiune globală. M-aș bucura să văd că Uniunea Europeană este un lider în acest domeniu. Bun, Acum trecem la concluziile dumneavoastră. Aveți maxim 5 minute pentru ca să ne dați declarația finală. Dacă nu vreți să le folosiți pe toate 5, să știți că nu sunteți liberă să o faceți. Am înțeles că mi-ați spus că ar fi bine să vorbesc mai puțin de 5 minute cu aceasta. <laughs> Mulțumesc. Nu o să vorbesc 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte stimați deputați în Parlamentul European. Aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru timpul pe care mi l-ați acordat și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. În ultimele săptămâni am auzit din partea multora că această audiere va fi o experiență unică și chiar pot să vă spun că nu a fost deloc o plimbare în parc, ca să spun așa pentru mine. A fost o mare provocare, dar m-am bucurat foarte mult să am ocazia să am o primă dezbatere pe politici cu dumneavoastră și ceea ce, în ceea ce sper eu că va fi noul meu portofoliu. Cred că v-ați dat seama că am vorbit sincer. Știți că acest portofoliu mi este extrem de important, mie personal. N-am niciun motiv să fiu aici dacă nu aș crede în ceea ce vă spun, dacă nu aș crede că împreună am putea să aducem schimbarea. Aceasta este așa pentru că acest portofoliu atinge viața cotidiană a tuturor cetățenilor, atinge sănătatea lor, felul în care trăiesc, atinge alimentele, animalele lor. Și când vorbim de o singură sănătate și toate aceste lucruri pe care le spunem ca de la fermă la farfurie, nu sunt sloganul pentru mine, sunt lucruri sincere pe care le consider adevărate. V-am ascultat uh, îngrijorările, perturbatorii endocrini, rezistențele, noile tehnici de ameliorare a plantelor și toate aceste lucruri pe care le-ați menționat. În discursul introductiv am spus că ne aflăm acum într-un moment de cumpănă, unde cetățenii așteaptă de la noi, de la toți care suntem aici, să oferim o schimbare care să aducă cu sine cu adevărat o transformare. Trebuie să știm unde am realizat ceva și acele realizări să le păstrăm pentru generațiile următoare. Nu mai suntem în momentul în care putem să nu mai facem nimic. Datorim cetățenilor, datorăm Uniunii Europene acest lucru. Voi fi onorată să fiu parte din acest uh, efort. Sunt gata să dau din mine tot ce pot, tot ce îmi stă în putere pentru a oferi soluțiile care sunt necesare întotdeauna prin colaborare strânsă cu dumneavoastră, dar admit și acum că am multe de învățat în continuare. Însă pot să vă asigur că voi face tot posibilul, dacă voi fi numită comisar, în transparență și voi fi întotdeauna transparentă cu dumneavoastră pentru ca să realizăm aceste lucruri, pentru că până la urmă noi vă dăm dumneavoastră socoteală. Acestea fiind spuse, voi încheia discursul meu și aș mai vrea să spun un singur lucru. Eu chiar cred că nu mai putem să vorbim despre sănătatea publică, sănătatea alimentelor, sănătatea animalelor ca subiecte separate. Știu că nu. Uh, de fapt, câteodată lucrurile apar ca și cum ar fi separate, ca insule separate, dar de fapt sunt uh, întotdeauna un subiect care trebuie tratat împreună și cetățenii așteaptă acest lucru de la noi. Avem un obiectiv comun, o singură sănătate, trebuie să lucrăm împreună cu cetățenii, să-i ascultăm, să ascultăm societatea civilă, trebuie să căutăm mai multă expertiză de la oamenii de știință și o să vă împărtășesc ceea ce cred cu fermitate, și anume că Uniunea Europeană poate să își dorească și să lupte pentru mai mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Nu am depășit 3 minute și jumătate, domnule președinte. Mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Efharisto și sper să putem lucra împreună pe viitor.